Mes chers collègues, nous allons commencer. Stimați colegi, vom începe. Deschidem ședința. Mes chers collègues, la commission Stimați colegi, Comisia TRAN organizează astăzi o audiere publică referitoare la impactul Brexitului asupra sectorului aviației. Iar scopul acestei audieri este să ascultăm pe reprezentanții la nivel al aeroporturilor, liniilor aeriene, constructorilor aeronautici Airbus, în contextul Brexitului. Înainte de a înțelege cât mai bine cu putință cum trăiesc actorii din sectorul acesta economic această perioadă de incertitudini legate de negocierile privind Brexitul și care va fi principalul impact pe care reușesc să-l identifice deja în perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Vă amintesc că în comisia noastră ne gândim și la sănătatea economică a operatorilor din transport, dar și la impactul asupra locurilor de muncă și uh, condițiilor de muncă, pentru că ne dorim și o conectivitate la nivel înalt și garantarea libertății de mișcare a cetățenilor europeni. De aceea ne-am dorit să avem acest dialog, ne dorim constructiv cu experții uh, pe care dumneavoastră, doamnelor și domnilor, îi reprezentați. Iar în această frumoasă clădire a Parlamentului European deschidem dezbaterea, o dezbatere de fond uh, despre impact impactul Brexitului în toată transparența, chiar dacă există multe incertitudini legate de Brexit. Este un moment inedit în istoria Uniunii Europene că un stat membru a decis să ne părăsească. Din acest motiv, această audiere este prima dintr-o serie de patru ample audieri. Situația insulară a regatului uh, Marii Britanii ne determină să ne gândim la impactul și asupra sectorului maritim, dar și asupra transportului terestru, fie că e vorba de cerutier, fie că este vorba de cel feroviar, și vom avea încheia și un uh, ciclu de audieri cu reprezentanți uh, ai pasagerilor și ai personalului din sectorul transporturilor. Acesta a fost atmosfera generală care animă comisia noastră. Deci, vom avea uh, în cadrul acestei audieri două părți. În prima parte îi vom asculta pe cei care sunt managerii a trei mari aeroporturi europene. Heathrow din Londra, Charles de Gaulle din Paris și aeroportul din Dublin. Fiecare are specificitatea sa. Cea de-a doua parte va fi consacrată discuțiilor cu reprezentanții diverselor companii uh, aeriene sau ale turismului, fie că este vorba de IAG, Ryanair, uh, uh, compania din, din America, Lufthansa și uh, grupul TUI. Fiecare porțiune va fi însoțită de o dezbatere uh, cu uh, membrii Parlamentului prezenți în sală. Deci eu vă rog ca întâi să îi ascultăm pe reprezentanții aeroporturilor, după aceea vom avea o dezbatere și vom trece apoi la cea de-a doua parte uh, a dezbaterii noastre. O regulă primordială va fi ca prezentările, stimați invitați, prezentările fiecăruia dintre dumneavoastră să fie concise și să se concentreze pe impactul Brexitului. Noi vă cunoaștem pe dumneavoastră, vă cunoaștem activitatea, deci vă rugăm să folosiți timpul prezentării mm, axat pe ideea impactului Brexitului. Acestea fiind spuse, vă rog, stimați experți, stimați colegi, vă spun bun venit în uh, comisia noastră. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, mulțumesc că ați acceptat să uh, ne împărtășiți gândurile dumneavoastră, ne face plăcere că vă avem în mijlocul nostru și pentru că sunteți numeroși, vă anunțăm că prezentările dumneavoastră vor avea un timp limitat la dispoziție între 5 și 7 minute. Și cei care cunosc activitatea din această comisie știu că eu țin foarte mult la respectarea timpului. Acestea fiind zise, îi dau cuvântul domnului Cai, dumneavoastră. Da. Conduceți aeroportul Heathrow. Vă mulțumesc foarte mult și bun venit în comisia noastră. Mulțumesc, doamna președintă, și vă mulțumesc pentru invitația. Eu sunt John Holland Key, sunt uh, președinte uh, al Comitetului de Conducere al Aeroportului Heathrow și noi uh, avem contacte cu 45 de state. Vreau să vă spun că trebuie să ne gândim la impactul Brexitului prin uh, perspectiva pasagerilor. Israel uh, este cel mai mare aeroport din Europa și suntem o bază și pentru transportatori din Marea Britanie, dar și din alte state și pentru inclusiv uh, aeronave din China sau Indonezia și o treime din cei uh, peste 7 uh, milioane de pasageri uh, sunt transportați de noi sau au zboruri conexe spre alte destinații, dintre care unele nu sunt deservite de alte aeroporturi din Europa. Și încercăm să combinăm aceste obiective ale pasagerilor uh, pentru întreaga rețea uh, aeroportoară din Europa și în afara lumii. Israel este și un port important și sunt transportați pasageri și mărfuri. Și uh, avem aici uh, un sector al exporturilor care se află în creștere pe distanțe lungi, pasagerii eh, preferă zborurile, deci călătorile aeriene. Există și transport de mărfuri pe cale aeriană, mărfuri de toate tipurile. Deci aviația nu este doar un alt sector economic, ci permite dezvoltarea tuturor altor sectoare economice, inclusiv eh, studenții pot ajunge uh, la uh, universitățile lor, turiștii pot ajunge la destinațiile lor, este o importanță economică și culturală o treime din uh, rezidenții din Marea Britanie uh, folosesc zborurile spre Spania, de pildă. Deci, uh, pentru a cunoaște cultura spaniolă, dar și în alte motive. Piața aviației în Uniunea Europeană a fost unul din proiectele cele mai atrăgătoare și de succes. Și mm, acum se pot face legături între Dansk și Newcastle de către cei care mm, fac parte din uh, IMM-uri. Este uh, o reușită. Putem să fim mândri de asta și cred că atât cetățenii britanici cât și cele 27 de state membre trebuie să fie mândri de această reușită. Bun, aviația este esențială pentru comerț, dar nu există acorduri pentru sectorul aviației așa cum există în alte domenii comerciale. Noi, înainte de căderea zidului Berlinului, am acționat deja, dar statele din blocul răs- răsăritean, inclusiv uh, din uh, partea de răsărit a Germaniei nu au uh, avut acces anterior la relațiile cu Marea Britanie. Iar acum, sigur că vom avea mai puțini turiști britanici care își vor cheltui banii în uh, Spania dacă se produce Brexitul. Nu trebuie să lăsăm să se întâmple aceste lucruri pentru că ar fi un eșec teribil pentru ambele părți iar consecințele s-ar face simțite imediat. Politicienii uh, eșuează, dar asta resimt până la urmă și contribuabilii obișnuiți. Deci trebuie să creăm condiții și pentru ca schimbul de mărfuri să poată să funcționeze. Pentru că acum să ne gândim, există diverse măsuri protecționiste pentru bunuri, dar nu există de pildă pentru biletele de avion noi nu vom putea să luăm decizii clare dacă există incertitudine. Deci trebuie să reducem această incertitudine pentru că pasagerii, fie că este vorba de studenți, de turiști, de oameni de afaceri, trebuie să știe cum se va dezvolta sectorul economic. Aviația în cea de-a doua etapă a negocierilor va trebui să devină o prioritate și să existe aranjamente clare și în acest sector. Trebuie să existe în continuare un acces la piețele Uniunii Europene pentru uh, Marea Britanie și uh, a dumneavoastră pe piața Marii Britanii. Sperăm că acest lucru să se realizeze. Trebuie să ținem seama de oameni care contează în primul rând în cadrul negocierilor. Pasagerii trebuie să fie o prioritate. Trebuie să aibă posibilitatea să-și planifice viața, să-și planifice călătorile, fără să existe perturbări sau creșteri substanțiale de costuri. Aștept cu interes întrebările dumneavoastră, conlucrarea cu dumneavoastră, pentru ca să reușim să ducem lucrurile la un bun sfârșit. Mulțumesc foarte mult, domnule kei V-ați respectat timpul și dau cuvântul acum domnului Tolan, dumneavoastră conduceți aeroportul din Dublin. Bun venit în Comisia Tran. Thank you. Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Kevin Tolan, sunt președintele DAA, deci aeroportului din Dublin și sunt și membru în Consiliul de Administrație. Irlanda are o expunere critică. mă rog, uh, trecem la următorul slide. Deci, Irlanda are expunere critică și depinde de accesul aerian. 90% din accesul la insulă se face prin aer, 78% spre Regatul Unit și pe aeroportul din Dublin, care a fost cel mai rap- aeroportul care a fost cel mai rapid în Europa, s-a dovedit că depinde foarte mult de accesul din Regatul Unit. 23% din conexiuni sunt prin Regatul Unit și Dublin este o rută foarte căutată în Europa. Aeroportul Cork, cel de-al doilea ca mărime în Irlanda, deservește 23 de aeroporturi din Regatul Unit și 30% din pasagerii uh, din Regatul Unit se transferă pe astfel de rute. Numărul de uh, rute între perechi de orașe a crescut cu mai mult de 5%. Vedeți aici că traficul pe aeroportul din Dublin a crescut în manieră asemănătoare de la 5 milioane de pasageri înainte de liberalizare la 27,9 milioane de pasageri anul trecut. Acest lucru s-a dovedit foarte benefic pentru Irlanda. Vedeți care este rețeaua noastră de rute, de la 36 rute la 127 de rute, cu o conectivitate mai ieftină și mult mai profundă. Vedeți aici că Regatul Unit uh, cauzează probleme prin deciderea de a pleca din Uniunea Europeană. Dintre toate statele UE, Irlanda este cea mai expusă datorită faptului că o mare parte din traficul nostru se desfășoară cu Regatul Unit. Germania și Franța au uh, doar 6 respectiv 7% din uh, traficul lor aerian deservind uh, Regatul Unii. Deci Irlanda va fi cel mai puternic expusă la un eventual Brexit. Dacă ne uităm uh, la nivel european, aeroporturile regionale sunt cele mai expuse. Vedem că sunt multe aeroporturi regionale care depind de traficul cu Regatul Unit. Sunt aeroporturi care din punct de vedere financiar uh, sunt mult mai expuse și care uh, se află într-o poziție dificilă. Dacă ne uităm la ultimii 25 de ani, există o corelație foarte importantă între <clears throat> trendurile pe PIB-ul uh, Regatului Unit și călătorile aeriene. Nu vrem să sugerăm că economia Regatului Unit va îmbunătăți, se va îmbunătăți după Brexit. Pentru Irlanda, 40% din turiști vin din Regatul Unit și 44% dintre călătorile de afaceri sunt uh, înspre și dinspre Regatul Unit. Turismul este foarte important. Unul din 10 persoane lucrează în turism. Este o, o uh, industrie de 5 miliarde, însă nu se limitează la atât nu depindem uh, doar de turiștii care vin în Irlanda, ci concurăm și cu Regatul Unit pentru turiști, cu Scoția, Țara Galilor și credem că va exista un impact foarte important uh, în timp Vedeți pe totul diapozitiv că 75 până la 80% din traficul nostru este, are o componentă de agreme, agrement spre și dinspre Regatul unic. și aici ne așteptăm la un impact negativ. Mulți oameni spun că ne imaginăm doar lucruri în viitor și că nu se va întâmpla. Însă <clears throat> cifrele de pasageri au crescut cu 6% în anul ăsta, însă pe de altă parte scad uh, cursele către Regatul Unit. <clears throat> Deci, iată primele semne uh, legate de Brexit. Acțiuni cheie. Avem o provocare cheie și anume cum anume păstrăm conectivitatea. De aceea trebuie să ne asigurăm că suntem uh, în continuare conectați ca insulă și cu cele mai îndepărtate, uh, ca partea cea mai îndepărtată a UE cu restul Regatului Unit. În al doilea rând, la fel de important este ca cerul unic să rămână o realitate. Ne îngrijorează foarte mult, chiar dacă martie 2019 pare departe, și va trebui să vedem ce vor face și clienții noștri. Turismul și libera circulație sunt eh, importante în cadrul spațiului comun de călătorie Există niște acorduri de viză cu Regatul Unit care trebuie păstrate și în calitate de jucător important, Irlanda nu trebuie să fie dezavantajată de acțiunile Regatului Unit, de aceea ar trebui să existe un fel de aranjament tip Schengen pentru vizele și pentru Irlanda. Apoi, <clears throat> cooperare în ceea ce privește standardele comune de siguranță, pentru că ultimul lucru ar fi să avem nevoie de standarde diferite care ar implica costuri suplimentare. De asemenea, trebuie să profităm de eventuale oportunități și, de asemenea, să reinstaurăm um, vânzările duty free. În orice caz, suntem țara cea mai expusă la Brexit dintre toate statele europene și credem că claritatea este esențială pentru demersul nostru ulterior. Mulțumesc frumos, domnule Toland. Dau acum cuvântul domnului Goldanel, reprezentantul aeroportului Charles de Gaulle de la Paris. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Ca să răspund așteptărilor uh, exprimate de doamna președintă, o să-mi adaptez prezentarea ca să nu mai spun și eu ce au zis colegii mei de pe celelalte aeroporturi. Aeroportul de Paris este și el membru ACI și avem așadar o poziție comună în cadrul acestei asociații. Voi profita de aceste câteva minute pentru a vă spune că, în baza experienței, după 25 ani de piață unică, am observat o transformare veritabilă a spațiului aerian în Europa și permiteți-mi să dau uh, câțiva pași în, uh, să fac câțiva pași în spate în uh, istorie. Europa a suferit aceste schimbări datorită pieței unice în urma uh, experiențelor uh, Statelor Unite, dar cu avantajele oferite de Europa, adică o integrare treptată și o dezvoltare treptată pentru a uh, ajunge lent în situația în care ne aflăm astăzi. Această piață unică a creat în cele din urmă un impact pozitiv asupra economiei noastre, economia transportului aerian, cu schimbări semnificative și aeroportul Charles de Gaulle este un exemplu în acest sens, fiindcă, pe de o parte, acest aeroport are o companie principală, Air France KLM, care uh, folosește aeroportul ca hub cu ajutorul pieței unice europene care a făcut acest lucru posibil, dar a, adesea acest aeroport are un client, EasyJet, care e prezent și el la această tablă în calitate uh, Uh, de clienți și uh, se bucură de fructele, de beneficiile pieței unice. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat acești 25 de ani, piața unică europeană a permis crearea unor alianțe ale companiilor aeriene și ale aeroporturilor pentru a încerca să dezvolte în continuu uh, transportul aerian, în beneficiul clienților, clientul aerian, care a fost reamintit deja de colegii mei, și care a putut să beneficieze atât de un transport aerian ce i-a permis deschiderea către lume și a permis deschiderea lumii către Europa în același timp, însă totodată clientul european a putut beneficia de un transport aerian evoluat semnificativ care i-a permis să călătorească aerian la prețuri foarte competitive. Această piață unică, așadar, a permis atât deschiderea Europei către lume, cât și deschiderea lumii către Europa și, pe de altă parte, a dat a făcut uh, ca europenii să devină mai interesați de călătoria în interiorul Europei. Trebuie să ținem minte aceste beneficii și în negocierile care se vor deschide să nu uităm de ele. Pe Charles de Gaulle, 30% dintre pasageri sunt în transfer. 30% dintre ei vin din Europa și pot avea acces la toate destinațiile internaționale. Și toate acestea, încă o dată, ca urmare a pieței unice. Trebuie să mergem mai departe de beneficiile oferite marilor aeroporturi. După cum au spus și antevorbitorii mei, vorbim și despre aeroporturile regionale, există destul de multe în Franța, care au beneficiat de această piață unică, deschizând linii peste tot în Europa, um, cu ajutorul unor companii din alte țări. Uh, astfel s a dezvoltat așa numitele aeroporturi de provincie către uh, cu destinații către capitale europene. Astfel au beneficiat atât ca pasagerii cât și uh, cei care fac să funcționeze aeroportul, uh, sau crea locuri de muncă și mai sunt și cei care trăiesc de pe urma activității generate de aeroport. Turismul, evident, dar și activitățile anexe. Nu știu dacă anex e termenul potrivit, pentru că nu e vorba de activități secundare, e vorba de activitățile de transport, de logistică, cu ajutorul căruia funcționează aeroportul și care beneficiază și ele de această piață unică. Odată ce am privit puțin înspre înapoi, ca să vedem unde am sosit acum, mesajul meu principal vis-a-vis -vis de viitor și de consecințele Brexitului este că, atâta vreme cât împreună cu Europa am ajuns în situația de astăzi, uh, Negocierile de astăzi se desfășoară sub un semn de incertitudine, iar transportul aerian nu iubește incertitudinea, fiindcă este un transport care are nevoie, aș zice, de reguli suficient de clare în avans pentru a se putea organiza și nu poate suferi schimbări drastice. În discuțiile uh, de la nivelul aeroporturilor sau ale asociațiilor de aeroporturi, am spus că um, aceste negocieri sunt complicate și trebuie stabilite reguli cât mai clare, cât mai repede, fiindcă timpul aeroporturilor și timpul operatorilor al companiilor aeriene necesită pregătire pentru a se putea adapta la noile norme. Și mai este și această provocare în încheiere, uh, faptul că există un timp de adaptare de câteva săptămâni sau câteva luni uh, în funcție de ce se va hotărâ în urma Brexitului. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru că m-ați ascultat. Mulțumim frumos pentru prezentare. O să dăm acum coordonatorului, coordonatorilor grupurilor pentru intervenții limitate da, domnule Vindecamp, intervențiile vor fi limitate. 3 minute pentru fiecare coordonator, după care o să iau câte o persoană din fiecare grup politic. Domnule Van de Camp, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Da, puteți vorbi neerlandeză. Vă rog, vă ascultăm. Este o onoare să mă pot adresa uh, domnului Holland. Și am o întrebare să-i adresez. Cum vedeți viitorul achiului comunitar? Sunt foarte multe norme europene care se aplică direct aeroportului Heathrow. Ce vreți să păstrați din aceste norme? O să mergeți pe alese, să alegeți doar ce vă interesează și restul să lăsați deoparte sau ce abordare aveți în gând? Și am o altă întrebare pentru domnul Holland și pentru domnul Toland vis-a-vis -vis de celelalte norme care se aplică. Credeți că aeroporturile uh, britanice vor mai respecta încă cerințele EASA? Și poate puteți spune câte ceva despre normele uh, aplicabile acolo, la momentul de față. Ne-ați furnizat un discurs destul de rapid, dar cred că trebuie să spunem că pe lângă partea politică a Brexitului există și una pragmatică. Trebuie să încercăm să păstrăm cât mai multe dintre normele aplicate în prezent în forma lor actuală. Și este important să avem o piață a, aviației liberale. Urmează numele socialiștilor. Domnul Liberațchi, vă rog. O să vorbesc uh, în limba poloneză, urmând uh, indicațiile lui Vim. Sunt impresionat toate cuvintele pozitive pe care le-am auzit uh, vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană. Nu am mai auzit de mult atât de multe lucruri bune despre realizările Uniunii Europene. În al doilea rând, sunt la fel de impresionat de conștientizarea efectelor negative ale Brexitului și Aș uh, vrea să-l întreb pe uh, domnul CEO de la Heathrow dacă a votat pentru sau împotriva uh, Brexitului. Însă n-am auzit nimic legat de planul B. Ce se întâmplă în cazul unui Brexit dur? Ce se întâmplă dacă această despărțire va fi dureroasă? Cum se vor comporta aeroporturile? fiindcă avem o idee despre daunele și consecințele existente și un apel la păstrarea sistemului cerului unic, însă n-am auzit nimic uh, despre ce se va întâmpla dacă lucrurile vor decurge altfel. De aceea aș fi recunoscător dacă v-aș auzi opiniile în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, până președinte, domnul Zile. Mulțumesc! Și mulțumesc tuturor vorbitorilor. Uh, punctul de pornire este unul excelent. Uh, îmi cer scuze, eu trebuie să fug să prind un zbor uh, către Letonia. Dar eu vreau să vă întreb următoarele. Să zicem că domnul Barnier nu va avea în vara anului viitor un mandat, așa cum sperăm să fie. Din câte știți, astăzi domnul Barnier se ocupă doar de drepturile cetățenilor și aspectele financiare și până nu se ajunge la un uh, acord pe aceste probleme, nu există mandat pentru relațiile viitoare. Asta este o întrebare. A doua. ce se întâmplă cu spațiul uh, european uh, aerian comun? Și procedura de aviz. Nu știu dacă acum uh, Regatul Unit respectă tot uh, achiul comunitar. Ce veți face în continuare? Veți evita o parte din acestea sau e în regulă să nu o faceți în viitor și să nu plătiți uh, pentru și să nu mai faceți parte din Uh, acest, uh, acest context, așa cum fac și o parte din țările balcanice. Cum ați vrea voi să schimbați uh, lucrurile? Este o întrebare adresată mai ales domnului Chei. Mulțumesc, domnule Zile. Doamna Bilbao, din partea ALDE. Mulțumesc și Mulțumesc și intervenienților pentru contribuțiile interesante. Aș vrea să îi adresez o întrebare domnului Holland. Cum au început negocierile de câteva luni. Uh, aveți uh, deja o idee a repercusiunilor? Există statistici în acest sens? Cum veți reacționa? Sau veți aștepta ca toată lumea sfârșitul negocierilor? Am dorit să știm care este influența exactă a acestui referendum. Ați adoptat deja măsuri în perspectiva ieșirii Regatului Unit din Uniune? Pentru că nu știm, de fapt, cum se va întâmpla asta. Știu, toată lumea a votat linii generale pentru negocieri și 19 iunie, la prima reuniune de negociere, s-a stabilit că statutul europenilor este prioritar și uh, Uh, acesta este urmat de factura pe care Regatul Unit va trebui să o plătească înainte de a ieși din Uniune. Deci e un lucru recunoscut și acceptat de toți uh, deputații, de toate instituțiile. Apoi, apropo de Irlanda, s-au ridicat anumite voci în instituții spunând că dacă Irlanda de Nord, după Brexit, la un moment dat, va hotărâ un anumit lucru, care vor fi repercursiunile asupra uh, Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă președintă. Tack så mycket för att ni kommer hit och resonerar med oss. Și eu am dorit să folosesc această ocazie pentru a putea să folosesc limba maternă și uh, Vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să vă spun că uh, ar trebui să facem cu toți eforturi pentru ca Brexitul să aibă consecințe cât mai puțin grave. Și noi, uh, grupul verzilor, ne dorim să uh, nu uh, existe niște inițiative abuzive care să-i determine pe cetățenii europeni să sufere. Noi trebuie să ne îngrijim de mobilitatea cetățenilor noștri și acum când uh, ne concentrăm pe efectele eh, activității eh, asupra eh, climei și ne concentrăm pe stăvilirea schimbărilor climatice. Aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră posibilitatea ca aceste probleme să fie cât mai reduse. Pentru Irlanda problemele ar putea să fie deosebit de serioase. Mulțumesc! Alo. Ah, mulțumesc, doamna președinte. Eu vreau să întreb dacă în studiile și analizele ale repercursiunilor asupra marilor hub aviatice s-a ținut cont și de efectele pe care Brexitul îl va avea asupra micilor aeroporturi regionale, ținând cont de faptul că aceste aeroporturi sunt ținute în viață de mm, companiile low cost, care evident beneficiază de condițiile datorate cerului uh, deschis și care au putut să-și sporească traficul în ultima vreme și au reușit să facă profitabile o serie de aeroporturi regionale care odată cu Brexitul se confruntă cu un semn de întrebare. Și cu siguranță ați avut în vedere acest lucru și vă întreb ce fel de simulări au fost prevăzute, în special pentru aeroporturile regionale. Mulțumesc foarte mult! Iar acum voi da cuvântul pentru cel mult un minut uh, reprezentanților grupurilor politice. Domnul Marcus Piper, un minut, vă rog. Da, există diferite studii, unele efectuate de uh, Camera Comunelor din uh, Marea Britanie, care spun că Marea Britanie rămâne partener pentru EASA, pentru uh, spațiul aerian unic european, dar eu uh, cred că cine a spus A trebuie să spună și B. Avem o problemă a liberei circulații a lucrătorilor. Iar întrebarea mea uh, pe care o adresez reprezentanților aeroporturilor este dacă putem uh, să uh, avem o orientare uh, în baza relațiilor pe care Uniunea Europeană le are cu alte state, să spunem cu Elveția, cu Canada, în care am putea să um, operăm înțelegeri. Mulțumesc foarte mult, domnule Piper. Din partea grupului social-democrat, cine dorește să pună o întrebare? Doamna Lucy Anderson doresc să mă refer la industria aerospațială, dar uh, voi spune câteva cuvinte și acum în ce privește impactul general al Brexitului. Este clar că uh, nu uh, va fi mai bine dacă nu vom avea niciun fel de înțelegere decât dacă ajungem la o înțelegere, pentru că Până la urmă nu trebuie să ajungem într-o situație gravă de incertitudine și mă bucur că v-ați referit la acest aspect. Dar aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu uh, situația lucrătorilor în momentul în care apare o asemenea situație nereglementată. Pentru că în forța uh, de muncă în Europa nu trebuie să ajungă la o situație în care să se complacă cu uh, niște uh, condiții minime de lucru. Iar în ce privește de asemenea lanțul uh, de uh, mărfuri, uh, în ce privește bunurile, serviciile, ar trebui să fie eh, menținute aceste eh, lanțuri de furnizare. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru prezentări și eu vreau să fac câteva observații. Uh, una în legătură cu uh, Heathrow, John Holland, uh, cât s-a referit și la situația din 1973. Știți că în anii 80 au apărut companii de succes, cum sunt Ryanair și EasyJet. Dar uh, mă întreb um, cine a făcut sugestii acum să ne întoarcem la acea perioadă și um, după aceea în ce privește standardele de uh, securitate. Uh, nu știu uh, dacă condițiile de securitate pot să implice și Dublinul pe viitor sau nu. Pentru că dacă toate uh, legile în clipa de față rămân în statutul uh, valabil și în Regatul Unit, uh, sigur că nu va fi nevoie de schimbări de tranziție, dar nu știu dacă acest lucru va fi posibil, pentru că până la urmă există foarte multe reglementări care fac parte din achiul comunitar. Mulțumesc, doamnă Jodie Foster. Domnul Van Miltenberg. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva întrebări adresate domnului Oland Key în același context ca și întrebările adresate de domnul Van de Camp în legătură cu EASA. Dacă Regatul uh, Unit nu va mai fi membru al acestei agenții EASA, care vor fi consecințele, inclusiv asupra competențelor uh, EASA, pentru că mm, vor fi probleme legate de echipamentele care garantează securitatea aeroportuară și multe alte aspecte. Deci uh, veți uh, pleda în Regatul Unit să rămâneți membrii ai EASA. Uh, care ar fi poziția dumneavoastră din perspectiva negociatorilor din Marea Britanie? După aceea, există încă cerul unic european care nu a fost uh, completat, fac parte din uh, uh, rețelele TNT și Cezar. Mulțumesc, domnule Van Miltenberg. Domnule Kramer, aveți cuvântul. Uh, cred că nimeni nu va putea să-și permită să culeagă stafidele. Uh, deci uh, avem, sigur, relații cu alte state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Norvegia și Elveția, dar pentru asta se plătesc bani. Noi ne dorim ca aeroporturile să fie până la urmă profitabile și peste 10 ani, pentru că multe din aeroporturi în clipa de față Uh, sunt uh, deficitare. Și după aceea, dacă se va ajunge la procese, dacă se încalcă drepturile sociale, veți accepta să fie in, ca instanță de adresare Curtea Europeană de Justiție? pentru că, de fapt, dezavantajele ă, ieșirii din Uniunea Europeană ar fi trebuit să fie discutate înainte de Brexit. Dar dacă timp de 30 de ani nu faci decât să critici Uniunea Europeană, ă, nu trebuie să te miri dacă ajungi în asemenea situații. Mulțumesc. Din partea grupului EFTD dorește să mai intervină cineva? Nu, constat că nu. În cazul acesta, Iată că au, au fost adresate foarte multe întrebări. Ce trebuie să păstrăm uh, din achiul comunitar? De asemenea, mm, în contextul EASA, ce se uh, poate păstra? Um, aeroporturile regionale, cum vor avea de suferit? Pentru că dacă va exista un Brexit dur, există oare un plan B pentru uh, infrastructura aeroportuară? Deci, poate ați anticipat uh, lucrurile. Iar în ce privește impactul asupra mobilității, vom avea o coordonare europeană? Vorbim oare de vreo reglementare? În legătură cu toate aceste probleme, vă las cuvântul pentru câte trei minute fiecăruia, pentru că Sigur, ne punem aceste întrebări, dar dumneavoastră, fiind direct implicați, v-ați gândit deja la aceste răspunsuri? Domnule Oland, e rândul dumneavoastră. Eu uh, am votat pentru rămânerea în Uniunea Europeană și am făcut și campanie în acest sens, iar argumentele mele au fost că uh, Până la urmă, um, cel mai mare succes uh, pentru cetățeanul uh, obișnuit și din Uniunea Europeană a fost acest cer unic european și acum uh, sigur că trebuie să fim pragmatici și să încercăm să găsim soluțiile cele mai bune piața aeronautică, prin natura sa, este integrată. Trebuie să avem standarde comune, o manieră comună de lucru, pentru că asta reduce costurile, reduce complexitatea, face ca totul să fie mai simplu. Iar noi ne dorim să rămânem parteneri în EASA. Noi, în acest sens, argumentăm în Regatul Unit. Există o susținere amplă pentru asta iar atât EASA cât și Cezar uh, uh, sunt esențiale pentru noi și cred că la Heathrow uh, noi adoptăm condițiile care ne permit să facem parte în continuare din sistemul Sezar. Care va fi impactul până acum. Trebuie să spun că am văzut că există un nivel înalt de creștere a numărului pasagerilor și al cantității de mărfuri transportate. Și uh, mare parte se datorează uh, ratei uh, de schimb, dar uh, cred că și în Marea Britanie, până la urmă, oamenii se gândesc că formula back to business este cea mai uh, adecvată. Dar, uh, până la urmă, sigur că sunt și multe probleme politice, nu probleme ale uh, afacerilor. Uh, Ehm, dacă ignorăm tot ce este specific eh, lumii afacerilor, s-ar putea ca până la urmă să politizăm afacerile, ceea ce nu ar fi o soluție fericită. Deci eh, trebuie să păstrăm pe cât posibil eh, status quo-ul. Ehm, asta ar fi în avantajul cetățenilor când este vorba de piața unică europeană în domeniul aviației. Mulțumesc foarte mult, domnule Hollande. I-aș da cuvântul acum domnului Toland. Uh, Mulțumesc. Dacă îmi permiteți uh, pentru început să mă refer la întrebările legate de EASA și ICAO. Noi credem că ar trebui să existe reciprocitate și să se păstreze acestea, pentru că nu știm cum Regatul Unit va aborda aceste chestiuni până la finele negocierilor. În ceea ce privește planul B, nu există. Evident că facem propriile scenarii, suntem foarte preocupați, este o prioritate cheie, ținând cont de dependența Irlandei de conectivitatea Regatului Unit. Însă nu am auzit încă un plan coerent din partea Regatului Unit ce vor face, cum vor funcționa negocierile. Probabil că mai târziu ne vor spune unii din clienții noștri, dar este o un handicap care va veni în 2 ani în martie 2019. Acum, la nivel regional, așa cum s-a uh, punctat, jumătate din aeroporturile regionale pierd bani și au însă o contribuție la economia locală ce va lovi și mai mult economia locală. Deci expunerea aeroporturilor regionale față de conectivitatea din Regatul Unit este foarte mare. Cred că nu contribuabilul trebuie să plătească, ci piața, prin încurajarea competiției, prin a da posibilitatea liniilor aeriene să continue să zboare și prin menținerea celui unic s-a formulat și o întrebare în ceea ce privește Irlanda de Nord și n-aș dori să mă avânt într-un astfel de teritoriu complicat. Dublinul este aeroportul care deservește și Irlanda de Nord. Din păcate, Irlanda de Nord este locul din Uniunea Europeană care este cel mai expus pentru că avem acea complexitate a frontierelor, comune și, de asemenea, și industria turismului este complet legată de economia Regatului Unit. Deci va fi o problemă pentru Irlanda, va fi o problemă și mai mare pentru Irlanda de Nord. Vă spuneam că Până la urmă, deocamdată s-a văzut doar vârful icebergului și vom începe să vedem uh, realitățile care încep încet încet să transpară în acest moment avem foarte multă conectivitate în, cu aeroporturile din Regatul Unit, 23 de curse către destinații din Regatul Unit. Am dorit să avem un plan coerent și uh, suntem în cu ne temem că ar exista un dezechilibru în negocieri și în pârghile de negociere. Mulțumesc foarte mult. Are acum uh, cuvântul domnul Goldenen. Aeroporturile care vor rămâne în spațiul european și în piața unică sunt, în cele din urmă, cele care au cel mai mult noroc și cele mai multe oportunități, fiindcă consecințele Brexit um, se referă la operatorii care vor fi supuși unor noi norme. Mă refeream la companiile care se află uh, sub autorizație engleză de transport și care beneficiază astăzi de piața unică, deci nu sunt supuse dreptului de trafic și care vor trebui să suporte în cele din urmă consecințele Brexitului. De aici apar consecințele asupra aeroporturilor care vor rămâne în spațiul european și de aceea va fi interesant să vedem rezultatul negocierilor și, evident, mă alătur uh, întrebărilor uh, diferiților intervenienți. Aeroporturile regionale care trăiesc foarte mult de pe urma acestor transportatori uh, locali uh, aflați sub pavilion și autorizare engleză, mă întreb uh, ce, cum vor suporta consecințele Brexitului, pentru că vor trebui să le suporte. Și apoi, întrebarea care se pune europenilor mâine este că modelul economic al transportatorilor și al aeroporturilor uh, există și atunci ele se vor pierde oare? Astfel, europenii și-au dezvoltat gustul pentru călătorie și mă îndoiesc că ei vor continua să mai uh, vrea să călătorească pe baza acestor uh, principii sau acestor metode atunci când uh, apar aceste transformări. pentru că vor rămâne doar anumite țări în această piață unică europeană. Mulțumesc reprezentanților aeroporturilor. Acum să trecem la cea de-a doua secțiune. Iată, avem alături de noi reprezentanții mai multor companii și o să facem la fel. Fiecare o să aveți 5-7 minute ca să ne spuneți efectiv care sunt, după părerea dumneavoastră, consecințele viitoare ale Brexitului. Începem cu Willie Walsh, reprezentant al International Aviation Group și aveți cuvântul. Ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, mă bucur să fiu aici. Grupul um, internațional aviatic este un grup aviatic multinațional mai multe branduri uh, înregistrată în Spania, cotat la bursă, ne desfășurăm uh, activitatea de la Londra, avem șase branduri operate de 8 linii aeriene, suntem înregistrați în Regatul Unit, Irlanda, Spania, Franța și avem servicii globale de la Cracovia din Polonia. Avem 60.000 uh, de angajați. Anul trecut am de servit peste 100 de milioane de pasageri și suntem rezidenți și în uh, Irlanda de Nord. Noi ne bucurăm de realizările noastre în domeniul aviației. acesta. Parlament a fost un susținător a drepturilor liberei circulații, un principiu cheie al Uniunii Europene și chiar dacă noi, ca industrie, încă nu v-am oferit călătorii gratuite, deși Michael știu că lucrează din greu la așa ceva, totuși v-am oferit niște călătorii accesibile uh, Uh, ieftine și extensive, care au facilitat libera circulație a persoanelor, mărfurilor și serviciilor în Uniunea Europeană și nu doar uh, puține au beneficiat. Anul trecut, peste 900 de milioane de oameni au zburat uh, spre și dinspre Uniunea Europeană. Probabil că anul acesta vom ajunge la un miliard de la liberalizarea aviației din 93 am asistat la mai multă concurență, mai multe opțiuni, prețuri mai mici. Numărul de perechi de orașe deservite Puteți ignora diapozitivele, nici măcar mi-am dat seama că erau afișate. Deci numărul de perechi de orașe deservite în Uniunea Europeană a crescut de la 692 la peste 3200 în ziua de azi. Numărul serviciilor intra-UE unde concurează mai mult de două linii aeriene, a crescut de la 61 la 93 la aproape 650 astăzi. Industria aviatică susține activități economice și turismul și comerțul și le estimăm la o valoare de 210 miliarde și susține 3,1 milioane de locuri de muncă. 123 de miliarde și 1,3 milioane de locuri de muncă reprezintă circa 1% din PIB și un uh, profit disproporționat în Regatul Unit de circa 87 de miliarde și 1,3 milioane de locuri de muncă. Din 2011, IAG a investit peste 12 miliarde în aeronave Airbus și acum avem uh, comandate <clears throat> nave de 16 miliarde. Noi sperăm că aceste aeronave ne vor fi livrate cu aripi cu tot. Aviația este diferită de alte trei domenii cheie. Pentru că nu există acord OMC, pentru aviație suntem excluși de la regulile OMC, deci nu putem uh, recădea în uh, regulile OMC. Aviația încă operează într-un sistem arhaic în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra liniilor aeriene. Au existat mișcări de liberalizare, dar aceste reguli încă mai există astăzi. Și și mai important, pentru consumatori, industria aeronautică își vând, vinde produsele cu un an în avans. Și în aceste trei motive considerăm că este absolut uh, important ca negociatorii să se concentreze asupra industriei noastre, astfel încât cei un miliard de oameni care sunt așteptați să călătorească anul acesta și anul viitor să poată continua să rezerve bilete la linii aeriene cu încrederea că serviciile pe care le cumpără vor fi și furnizate de acele linii aeriene sistemul de acorduri internaționale în aviație oferă un cadru stabil care datează înainte de UE. Noi considerăm că UE și Regatul Unit trebuie să semneze un acord aviatic cuprinzător, care să fie însă mai deschis decât cele care există între UE, Statele Unite și Canada și altele, admințând că există o relație mai profundă între UE și 27 și Regatul Unit. Și pentru a menține beneficiile pentru consumator, considerăm că acest acord ar trebui să meargă mai departe, să permită tuturor linilor aeriene din UE27 și Regatul Unit toate drepturile din cerul deschis, astfel încât să poată opera în continuare uh, liber între teritoriile acestor state. De asemenea, ar trebui să clarifice faptul că liniile aeriene din Regatul Unit și din UE27 pot fi în continuare deținute de uh, cetățeni din ambele părți, fără a necesita alte structuri. Ar trebui să fie un acord direct uh, care să fie gata înainte de data plecării. Noi considerăm că negociatorii trebuie să găsească o cale care să permită Regatul Unit să rămână parte a EASA. Regatul Unit a contribuit semnificativ la EASA și cred că industria recunoaște acest lucru și faptul că această contribuție are beneficii importante. 14% din lucrătorii non-EASA care contribuie la activitatea organizației sunt britanici, iar contribuția lor trebuie să continue. Anticipăm că structura guvernamentală s-ar putea construi astfel de structură guvernamentală care să permită Regatului Unit să participe în continuare, fie printr-un comitet mix sau printr-o altă formă. Aviația este o industrie care se concentrează asupra siguranței și securității și nu cred că ar fi în interesul nimănui în Regatul Unit sau în UE27 să slăbim acest lucru sau să diminuăm contribuțiile uh, a experților din acest domeniu. Deci, în timp ce admitem că există provocări semnificative pentru toate sectoarele, considerăm de asemenea că provocările pentru aviație ar trebui prioritizate, astfel încât beneficiile care au fost atât de bine recunoscute în Uniunea Europeană pentru consumatori să poată fi păstrate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos! Îi dau cuvântul domnului O'Leary. Vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor. E o plăcere să fiu aici și uh, pentru mine să fiu și la Bruxelles. După, dacă nu știți, uh, Ryanair este uh, cea mai mare companie low cost din Europa. Sperăm să creștem de la 100, 120 la 130 de milioane de pasageri care se bucură de taxe mult mai reduse, cu 30% mai reduse. folosim uh, tot felul de uh, avantaje pentru a reduce aceste prețuri. Avem, într-adevăr, uh, planuri să reducem tot mai mult biletele, astfel încât Willy și uh, toți ceilalți să uh, poată să susțină aceste cauze care sunt de admirat. Însă, astăzi avem probleme mult mai importante. Iată, aici unde zburăm în Europa, să trecem mai departe, așa o să creștem în următorii ani până la 200 milioane de pasageri pe an. Suntem o companie irlandeză, deci și dacă se întâmplă Brexit, putem călători, călători peste tot în Europa, dar nu în uh, Regatul Unit. Însă eu nu m-aș uh, îngrijora pentru aeroporturile uh, regionale, fiindcă în aprilie 2019 o să scoatem aeronavele din Regatul Unit și o să le ducem în aceste aeroporturi regionale, astfel încât Heathrow în câteva luni va rămâne gol. Însă, nu vor exista timp de câteva săptămâni sau câteva luni zboruri între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Asta este o perspectivă. Dacă Regatul Unit își păstrează poziția actuală, adică jurisdicția CEJ este o linie roșie, libertatea călătoriei și așa mai departe, o să uh, iasă și din Uniunea Europeană și din Open Skies, din cer deschis și nu există acord de înlocuire, astfel încât în următoarele 12 luni Regatul Unit trebuie să găsească o cale să se întoarcă în uh, Um, acordul cer deschis sau uh, să stabilească un acord bilateral cu Uniunea Europeană, ceea ce este imposibil pentru că nu o să li se permită o întoarcere preferențială în um, Open Skies nu uh, subestimez uh, capacitatea și voința Lufthansa sau Air Travel sau, sau um, Air France sau așa de a uh, um, face probleme britanicilor pentru că știm cât de mult le place asta. Așadar, trebuie să luăm asta ca o realitate, faptul că nu vor exista zboruri între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Uh, am discutat cu guvernanții britanici și când i-am întrebat de planul B, mi-au spus că nu există niciun plan B și dacă îi întrebi ce se întâmplă, bun, nu e planul B, dar există planul C, un uh, senior uh, mi-a spus că va exista un acord bilateral între Regatul Unit și Pakistan, astfel încât uh, o să se înlocuiască traficul pierdut între Regatul Unit și Europa. Și în numele industriei ar uh, trebui să spun, haideți să nu se întâmple așa, pentru că trebuie să ajungem la uh, un uh, acord astfel încât uh, aeroporturile mai mari să ne poată suprataxa și așa mai departe. Poate că până la urmă acesta nu e cel mai rău rezultat din lume, pentru că în septembrie 2018, când votantul uh, britanic obișnuit o să se pună la masă să se gândească unde se duce în vara lui 2019, va avea două opțiuni. Să meargă cu mașina în Scoția și să ia feribotul până în Irlanda și iubesc Irlanda, dar chiar nu vreau să-mi petrec toate vacanțele acolo și nu cred că nici marea majoritatea britanicilor. Iar la nivel sectorial, atunci când uh, realitatea unui Brexit dur va începe să se instaleze, și asta vă zic eu, se va întâmpla cam în septembrie 2018, aviația nu o să stea să aștepte până în martie 2019. Dacă nu avem un cadru legal clar pentru a opera zboruri între UE și Regatul Unit, și dacă Marea Britanie nu face nimic, și nu va exista un acord intern, o bază juridică, noi vom anula zboruri, vom anula vacanțele oamenilor pentru 2019. Germanii și francezii o să ne adore pentru că o să fie tot felul de uh, dis, uh, tulburări. Structura AEG uh, se va destrăma pentru că nu o să poată fi o linie aeriană britanică care să opereze din Madrid și așa mai departe. Va fi un dezastru total. Uh, Toată lumea va trebui să facă față acestui dezastru de partea Uniunii Europene. Marea Britanie va trebui să sufer, va avea și mai mult de suferit, însă se vor pierde locuri de muncă în Spania, în Portugalia, în Italia, în sectorul turismului, pentru că da, o să înlocuim mare parte din zboruri, dar germanii, cei din uh, Scandinavia, polonezii nu o să uh, um, compenseze numărul britanicilor care uh, nu o să ajungă acolo. Vor fi ceva compensații, uh, uh, magazine duty free în aeroporturile britanice, din păcate nu o să fie niciun european acolo să facă cumpărături. Și vor trebui să zboare până la Paris sau până la Frankfurt uh, ca să-și rezolve problemele. Structura EG nu va, sufer, nu va uh, supraviețui în urma unui uh, Brexit dur și atunci poate că vom reuși să convingem guvernul britanic să ignore plebiscitul de acum cât, de anul trecut și să rămână în Uniune. Însă, atunci Europa va trebui să se dea un pas în spate, pentru că avem nevoie de o reformă. Puteți începe cu reformarea aeroporturilor scumpe, uh, costisitoare, care n-au făcut nimic în ultimii ani să reducă aceste costuri, de fapt chiar le-au crescut și puteți să sprijiniți în continuare libera circulație uh, în Europa, de preferat cu Ryanair, ca să uh, economisiți o avere și să vizitați prietenii din Europa. Mulțumesc. Începem, uh, iată, uh, cu concur... nu e vorba de, de concurență aeroporturilor. Încercăm să găsim o soluție comună. Și continuăm, îi dau cuvântul domnului Kennedy, reprezentantul Airlines for America. Aveți cuvântul. Doamna președintă, My name is Sean Kennedy. I'm the Senior Vice President. Mulțumesc că mă numesc Sean Kennedy și reprezint uh, Global Government Affairs, companiile aeriene din America și avem uh, transporturi de pasageri și transporturi de marfuri și uh, volumul nostru de transporturi de mărfuri este foarte ridicat, de asemenea în grupul nostru fac parte American, United, FedEx, UPS și Atlas Air. Vă mulțumesc pentru ocazia de a mă adresa acestei comisii. Știți că am fost și în Congresul American în timpul președinției Obama, când se vorbea despre proiectele în domeniul sănătății, dar Brexitul este cu totul altceva. Este o chestiune complicată care va afecta Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul Unit al Mării Britanii. Ehm, este interesant pentru mine pentru că serviciile aeriene sunt un domeniu în legătură cu care ehm, e ușor să vorbești pentru că toată lumea a folosit ehm, acest produs. Tatăl meu avea 27 de ani când a zburat prima dată. Eu am avut 5 ani când am zburat prima dată. Copiii mei s-au născut în anii 2000 și deja în primele luni de viață au călătorit cu avionul. Deci, uh, știți, este o evoluție ca în cazul utilizării telefoniei mobile. Inițial a, devenit, a fost un lux, după aceea a devenit un element de cultură. Noi avem 377 de zboruri din Statele Unite spre Uniunea Europeană, transportăm 76.000 uh, de pasageri în fiecare zi și un uh, mare număr dintre ei ajung în Uniunea Europeană oprindu-se eh, pe aeroportul Heathrow. Este vorba de 53% din traficul eh, aerian eh, care este în contact cu aeroportul Heathrow. Există acorduri internaționale și bilaterale pe care le-am semnat, iar sistemul pentru drepturile în aviației deja este valabil de câteva decenii, iar guvernele însă au separat uh, de acordurile comerciale tot ceea ce ține de traficul aerian. Noi ar trebui să liberalizăm uh, piața uh, aeronautică transatlantică, inclusiv în ce privește prețurile, relația Statele Unite, Uniunea Europeană. Și există o serie întreagă de companii care efectuează zboruri Star, Sky, Team, BA, um, Lufthansa, Air France și KLM. Deci, uh, dinspre uh, Statele Unite, spre Europa, spre Regatul Unit și spre alte state, există companii aeriene care uh, fac legătura, există o capacitate crescută, număr mai mare de zboruri, ore mai bune pentru călători. După cum am mai spus, când Regatul Unit uh, va părăsi Uniunea Europeană în martie 2019 și nu va mai fi valabil acordul Open Sky între Statele Unite și Uniunea Europeană, sigur că o să apară mari probleme um, în ce privește zborurile spre Regatul Unit, dar și între Regatul Unit și uh, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Deci eh, va trebui însă să putem opera în continuare și în absența unui acord comercial. Eh, există și acorduri bilaterale din, din anii 50, 60, 70 de ani, dar în acei ani știți foarte bine că um, au existat mult mai puțini eh, călători pe calea aerului a fost un model de afaceri care nu ă, dispus de maturitatea pe care o întâlnim astăzi în acest sector. Iar în ce privește ă, acordurile dintre America și Uniunea Europeană în cadrul Open Sky, ă, costurile au scăzut foarte mult. Este o piață transatlantică deschisă, dar care la un moment dat se va închide în contextul Brexitului. Deci companiile aeriene și pasagerii trebuie să aibă garanții că lucrurile vor putea să continue într-un fel. Pentru că noi altfel companiile uh, americane vor trebui să-și găsească un alt hub în afara aeroportului Heathrow ar fi rezonabil, dar este foarte greu să implementezi o asemenea decizie pentru că și companiile aeriene americane au investit uh, milioane de dolari în dezvoltarea aeroportului Heathrow. Deci nu ar fi o opțiune fezabilă și ușoară pentru noi. Deci, uh, Uh, trebuie să ne gândim că mulți dintre contribuabilii dumneavoastră uh, consideră uh, că și după Brexit vor putea să efectueze convorbiri telefonice din țara lor spre Regatul Unit. Nu trebuie să aibă însă aceleași așteptări și în ce privește luarea unui avion dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Regatul Unit. Sigur că noi ne-am dorit să existe conectivitatea în continuare între America, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Noi în acest sens pledăm. Pentru că eh, trebuie să existe până la urmă un soi de acord între Uniunea Europeană și Regatul Unit pentru a eh, permite o competiție deschisă și în domeniul aeronautic. Înțelegem că aveți multe de făcut într-o perioadă foarte scurtă de timp în contextul Brexitului, în ce privește relația dintre America, Regatul Unit și Uniunea Europeană, pot să apară și perturbări severe. Deci trebuie să încercăm să ajungem la aranjamente viitoare care să uh, se concentreze pe acele industrii care ar avea cel mai mult de suferit. Și eu cred că aviația și pentru dumneavoastră trebuie să fie un sector prioritar. Noi apreciem rolul dumneavoastră de leadership în acest domeniu și uh, vă mulțumim pentru invitația pe care ne-ați adresat-o să fim astăzi prezenți aici. Aștept întrebările dumneavoastră. Președinte, mulțumesc, îi dau cuvântul acum domnului Thomas Krop, este vicepreședinte al grupului Lufthansa. Aveți cuvântul. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, este un eveniment foarte dramatic pentru întreaga Europa și Michael O'Leary uh, vorbea ca și cum Brexitul ar fi apărut în Franța și în Germania, ceea ce nu e adevărat. Pentru grupul Lufthansa, efectele sunt uh, masive și profunde. Și de aceea ne-am bucura ca totul să poată fi întors, dar nu ține de ce vrem noi dacă e posibil să mm, rămână Regatul Unit în mm, cerul nostru deschis. Acum 25 de ani s-a născut piața internă pentru aviație. Acum câteva săptămâni, liniile aeriene aeriene și asociațiile aeroportoare au pledat când s-au sărbătorit uh, tratatele de la Roma să nu Um, lăsăm uh, viitorul Europei pe mână populismului. Iată că în Franța lucrurile vă luau mai bine. Însă, uh, acum că am posibilitatea să vorbesc în Comisia pentru Transport din Parlamentul European, acum chiar după evenimentele ce au însoțit summitul G20 din Hamburg, uh, unde era vorba de comerț echitabil, și dacă e vorba de drepturile pasagerilor, constatăm că clienții care zboară spre eh, Japonia sau spre China au eh, asigurate aceste drepturi atunci când zboară cu o linie aeriană europeană, dar nu atunci când eh, zboară cu o linie aeriană străină. Același lucru este valabil în ceea ce privește schema de comercializare a emisiilor dacă zburăm Berlin-Frankfurt-Peking, trebuie să achităm, dar dacă Air Qatar zboară uh, prin Frankfurt uh, și prin Qatar uh, spre Beijing, nu o face. Însă nu ne dorim o, o piață internă unde <clears throat> Curtea Europeană de Justiție a uh, drepturile pasag- are un cuvânt de spus, drepturile pasagerilor sunt valabile doar pentru linile aeriene europene și nu pentru alții. Da, cer unic, deschis, bun, dar cu condiții egale pentru toată lumea. Pentru toți cei care operează pe piața aviației din Europa. Avem mari probleme, avem uh, țări vecine precum uh, Turcia, unde nu um, există Uh, dreptul de a face grevă pentru aviație. Noi tocmai avem 15 greve în urmă. Nu ne-a plăcut, dar uh, le-am făcut față. Și evident că strategia noastră trebuie să țină cont și de cei 100 de mii de lucrători uh, cărora le oferăm, oferim un loc de muncă. Am putut folosi piața internă pentru a investi uh, cu preluarea Austrian Airlines, uh, Air Bel Brussels Airlines, Air Dolomiti. Dar peste tot există aceleași reguli. Ce ne dorim este să rămânem împreună. Asta a făcut din Lufthansa și British Airways companii mari, însă nu ne dorim să existe reguli de, diferite pe piața europeană. Regretăm uh, foarte mult Brexitul și o parte din afacerile noastre din Regatul Unit le-am vândut nu pentru că știam cum va fi votul la referendum, dar trebuie să existe o legislație uh, pentru cerul unic uh, european, însă cu uh, reguli clare de la Bruxelles sau din Strasburg. Noi nu vrem să avem un dezavantaj pentru faptul că suntem companii aeriene europene. Cei care folosesc uh, acest spațiu aerian trebuie de asemenea să se supună acelorași uh, reguli. Dacă ai intrat în horă, joci, zice un uh, proverb european. Lucrurile pot rămâne așa cum au fost stabilite, însă să fie aceleași reguli pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult. La președinte, témoigna par... Vă mulțumesc. O să preiau eu președinția, că tot vorbeam despre continuitatea europeană. Are cuvântul domnul Paslainer, director International Public Policy, în cadrul grupului TUI. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe, așa că încerc să mă concentrez puțin pe perspectiva turistică. să vedem puțin despre ce face TUI, principala companie uh, aeriană, uh, companie de turism uh, din lume. Avem 153 de aeronave și în mai multe țări europene, astfel încât ne, con- ne considerăm o companie europeană. Avem 1600 de centre, de agenții de voiaj în toată Europa și peste 20 de milioane de uh, clienți din 31 de piețe surse care călătoresc împreună cu noi în 180 de țări. Câteva cifre privind contribuția turismului la PIB-ul european. În total, ea uh, ajunge la 1500 de miliarde de euro și dacă vă uitați la grafic, o să vedeți că Principalele cinci destinații pentru rezidenții uh, britanici sunt Franța, Italia, Spania și Grecia și Portugalia. Contribuția la turism, uh, a turismului la PIB este de peste 10% în aceste țări, 18% uh, în cazul uh, Greciei. Cred că sunt cifre pe care trebuie să le aveți în vedere ca să înțelegeți imaginea de ansamblu. Mai departe, Așadar, care ar putea fi potențial vorbind, pentru că nu avem toate faptele, însă am uh, comandat un uh, studiu pentru a vedea o parte din potențialul impact al, asupra turismului al Brexitului. 21 de miliarde de euro pierderi potențiale în cheltuieli în sectorul turismului, dacă Brexitul devine o realitate. Și dacă defalcăm pe destinații turistice cele mai populare, o să vedeți că Malta, de exemplu, se va concentra cu o pierdere 2,4% din PIB, doar ca urmare a pierderii uh, sumelor ce se cheltuie în turism din cauza Brexitului Cipru 2,2%, iată tot peste 2%, cifre considerabile, iar în partea stânga a diapozitivului vedeți uh, beneficiile pe care le-a adus turismul Uniunii Europene. Vedeți că 10% din PIB vine din turism în Uniunea Europeană, adică 11,6% din locurile de muncă, 26,5 milioane ca și cifră și aproape 500 de milioane de turiști internaționali pe an, adică 40% din sosirile internaționale la nivel mondial. ca să vă faceți o idee mai bună pentru a înțelege legătura cu Brexit și uh, fluxurile de turiști din Regatul Unit, principalele destinații turistice din Regatul Unit în Uniunea, Uniunea Europeană sunt Franța, Spania, Portugalia, Italia și Grecia, iar numărul de turiști care merg din Regatul Unit în aceste țări pe an este remarcabil. 13,5 milioane pasageri în fiecare an, asta e din 2016, Așadar, 13,5 din Regatul Unit în Spania, 13,5 milioane, 2,5 milioane în Grecia, adică 10% din toate sosirile internaționale în Grecia. O altă cifră remarcabilă, 10% din turiștii internaționali sosiți în Grecia în 2016 au venit din Regatul Unit. O parte din cifrele din uh, dreapta au mai fost menționate, așa că nu o să insist prea mult. Vreau doar să înțelegeți că e o problemă europeană, nu doar una uh, britanică. Este important pentru noi să vedem perspect- ambele perspective. Avem Thomson Airways în uh, Regatul Unit și cinci companii aeriene uh, în uh, celelalte 27 de state membre. De aceea trebuie să privim ambele perspective. Deci 27 de transportatori britanici operează un milion de zboruri în Uniunea Europeană și 142 de transportatori UE operează aproape același număr de zboruri către Regatul Unit, interesul fiind evident reciproc. Brexit poate uh, duce la uh, reducerea acordurilor de servicii aeriene, aceste acorduri care datează dinainte spațiului uh, aerian comun european, posibil să fie insuficiente acestea, se pot uh, reduce uh, călătorile dus-întors, poate scădea concurența și, evident, după cum spuneam mai devreme, scad cheltuielile turistice cu siguranță în cadrul scenariului unui Brexit dur. Așadar, impactul uh, general asupra PIB-ului în Uniunea Europeană, cu tot cu Regatul Unit, ar fi de minus 210 miliarde euro, conform acestui studiu. Este un scenariu destul de extrem, de fapt, care analizează uh, oprirea traficului aerian cu, și înlocuirea lui cu feriboturi, trenuri sau autobuze, autocare, uh, Însă acest scenariu extrem vă dă așa o idee despre cifrele și despre miza Brexitului din perspectiva turismului. Și câteva mesaje cheie din partea noastră în încheiere. Noi considerăm că spațiul european uh, comun de aviație trebuie păstrat pentru că Înainte de 1992, înainte de liberalizarea aviației, aceste acorduri așadar sunt insuficiente pentru uh, viitor. Uh, EASA am uh, stabilit că este de interesul tuturor ca Regatul Unit să rămână membru. Siguranța pentru toată lumea este iarăși esențială și nu în ultimul rând uh, siguranța planificării și siguranța juridică pentru sezonul de vacanță din 2019. Noi vindem vacanțele cu 12 până la 18 luni înainte, așadar o certitudine cât mai devreme este esențială. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule uh, Pastleitner. Intervenția dumneavoastră încheie secțiunea dedicată um, liniilor aeriene. Uh, înțeleg că sunt mai multe turbulențe în aer decât la sol, la aeroporturi și ne întoarcem la întrebări. Începând cu domnul Vin van de Camp, din partea coordonator al uh, grupurilor. Din nou, trei minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am uh, scris de câteva ori pe Twitter că Brexitul este o imposibilitate. Și știu că asta poate să dăuneze carierei mele politice, dar eu sunt realist. Și am două întrebări la adresa invitațiilor noștri. În primul rând, domnul Kennedy s-a referit deja la asta ce reprezintă vechile înțelegeri bilaterale în domeniul aeronautic. Pentru că s-a spus deja de către domnul Oleri că după 2018 nu vor mai exista zboruri spre Regatul Unit. Dar noi trebuie să facem totuși ceva să continue aceste legături. După aceea, o, adres, o întrebare adresată celor de la uh, Lufthansa și de la IAG. Lufthansa se află într-o situație specială pentru că are reprezentanți ai grupului aeronautic european um, care uh, activează atât în interiorul Lufthansa cât și în Regatul Unit. Uh, lucrurile vor evolua mai puțin liberalizat decât în clipa de față Mulțumesc domnului Van de Cam din partea socialdemocraților, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate informațiile care ne-au fost furnizate. ar trebui să acționăm cât mai repede cu putință. S-au spus aceste lucruri, iar în clipa de față lucrurile se mișcă mult prea lent. Trebuie să acționăm mai rapid și din toate punctele de vedere, pentru că Europa ar trebui să facă propuneri Uh, pentru că uh, trebuie să apară niște clarificări în ce privește efectele sociale. Știți că în clipa de față uh, guvernul american are o anumită abordare față uh, de uh, echipajele uh, din avioanele statelor terțe și relațiile cu pasagerii din state terțe, dar și pentru tinerii de la noi este interesant să se lămurească în contextul unui viitor Brexit dacă pot să mai apară clarificări, pentru că cine și-ar mai dori acum să se califice ca pilot sau steward. Iar în clipa de față există o mare problemă. Turiștii care nu dețin viză sau care primesc foarte greu viză ă, sunt o problemă, dar iată că acum așa cum se conturează Brexitul astăzi, ă, s-ar putea să ă, nu se găsească soluții, domnule Van de Camp. Sigur, aveți dreptate când spuneți că Brexitul este o imposibilitate, pentru că această fractură care se va produce în clipa de față creează incertitudini să operăm față de britanici ca față de norvegieni Uh, vor trebui să vină cu pașaport britanici în Uniunea Europeană. Deci uh, să solicite viză. Uh, puteți să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră lucrurile din perspectiva dumneavoastră, după aceea problemele legate de securitate. Sau uh, uh, spus lucruri, nu? Nu, um, permiteți să mai pun și alte întrebări? Mai avem voie să avem laptopuri în bagajul de mână sau nu? Da, nici mă interesează și relația cu uh, Iberia, pentru că uh, uh, și uh, asta este o chestiune care ne preocupă. Cum pot fi continuate înțelegerile actuale, cum putem să ținem seama de aspectele problematice în relația cu Marea Britanie, cum vom putea transpune în practică și hotărâri judecătorești. Doamna Foster, știți, uh, Asta este specific politicii să spui fie că paharul e jumătate plin, fie pe jumătate gol. Iată că ce probleme avem când uh, ne aflăm în fața unor provocări, dar eu sunt încrezătoare pentru că mințile cele mai luminate acționează în industria aeronautică și cred că vor face față provocărilor. Din păcate există însă și un anume negativism și aș dori să mă refer la câteva aspecte. Mulțumesc uh, pentru prezentările foarte diferite și foarte interesante. Dar uh, sunt de acord cu Willy Walsh când spune că trebuie să găsim uh, acorduri inclusiv în domeniul serviciilor. Da, trebuie să existe de asemenea și niște măsuri de tranziție până când Brexitul se va realiza în totalitate. Iar din punct de vedere personal, m-am ocupat de aceste legislații în ultimii 17 ani în ce privește crearea EASA, cerul unic european, aspectele de securitate în acest domeniu. Mă întreb de ce eh, credeți că noi nu am dorit să ă, rămânem în aceste ă, acorduri din moment ce am contribuit esențial la realizarea lor. Iar în ce privește aspectele legate de ownership și de control, Știți că ă, noi am avut în contextul Open Sky probleme cu Statele Unite. Sunt în totalitate de acord cu spusele lui Willy. Trebuie să mergem mai departe și în acest domeniu. Iar, uh, uh, ne-ar părea foarte rău dacă Ryanair nu va mai veni în Marea uh, Britanie, pentru că noi ne-am luptat pentru ca să existe mai multe opțiuni la îndemâna consumatorului. Deci eu cred că trebuie să avem o abordare cât mai deschisă și prețurile pentru pasagerii eh, eh, companiilor aeriene trebuie să fie cât mai accesibile. Iar și câteva observații. Da, sigur că trebuie să existe um, companii aeriene care fac legătura cu uh, Statele Unite. Dar eh, știți că eh, toți transportatorii americani figurează la capitolul 11, în timp ce mulți transportatori europeni eh, sunt prevăzuți doar la subsol. Deci, trebuie să negocieze negocierile și trebuie să ajungem și o uh, înțelegere pentru perioada de tranziție. Iar uh, în ce privește uh, reprezentantul Lufthansa, eu sunt preocupată de unele măsuri de protecționism, pentru că există și transportatori uh, europeni care nu se arată deschiși față de competiția din state terțe. Sigur că trebuie să fim deschiși afacerilor și noi ne-am străduit să creăm garanții pentru o competiție echitabilă, dar eu cred că în final consumatorii vor învinge și oameni ca mine vor conlucra și cu clasa politică și cu reprezentanții industriei pentru că acest lucru să se realizeze. eu nu cred că va fi un Brexit dur sau va fi un Brexit de tip soft. Uh, va fi un Brexit și eu cred că trebuie să fie Brexitul cel mai uh, bun, cel mai reușit din perspectiva uh, ambelor părți, de o parte și de alta a Tamisei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnei Foster, dar ar trebui să nu depășească întrebările durata intervențiilor. Eh, pentru că dacă vă acordăm două minute, vă rog să aveți amabilitatea să respectați. Doamna Meister, aveți cuvântul, da. Este paradoxal, doamna Foster, este cea de-a doua intervenție care a fost și mai lungă decât prima. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru prezentări. Eu voi pune în primul rând întrebări și câte o întrebare pentru fiecare din experți, o întrebare sau două. Știu că ă, după referendumul privind Brexitul dimineața, prima ă, știre la noi a fost că sectorul aviației dorește să ă, fie exclus din negocierile Brexit. Cine dintre dumneavoastră au formulat această cerință? pentru că, iată, nu, acum se ajunge la situația asta. După aceea, întrebări specifice, domnule Walsh a spus că vă doriți un acord între Uniunea Europeană și Regatul Unit, care să fie de mai bună calitate decât dintre Uniunea Europeană și Statele Unite sau um, Uniunea Europeană și Canada. Păi ce ar trebui să prevadă acest acord? Aveți vreo idee? Și după aceea, spuneți că domnul uh, uh, cu uh, ce avans uh, un an sau mai mult uh, vindeți dumneavoastră? Pentru că eu nu fac cumpărături cu un avans de un an. După aceea, domnul O'Leary, da, cred că Brexitul va putea să afecteze foarte mult sectorul dumneavoastră și pentru că sunteți foarte creativ, v-aș adresa două întrebări. Cât de repede ați putea să vă implicați dumneavoastră dacă până în uh, ianuarie 2019 uh, nu veți avea niciun fel de certitudine? Și spuneați, uh, Marea Britanie ar trebui să rămână în open sky. Păi cum ar trebui să se întâmple acest lucru? Domnule Kennedy, dumneavoastră spuneați că începeți vânzările cu uh, un avans de un an. Cât la sută din ceea ce oferiți se achiziționează cu un avans de un an? Pentru că eu cred că și la dumneavoastră se fac achiziții și mai târziu. Domnule Crop, dumneavoastră spuneați că noi uh, Ehm, legiferăm greșit, dar să știți că legile le facem noi în colaborare cu Comisia și cu statele membre. Și ehm, știți că și în Brexit a spus că tot ce e bun vine de acasă și tot ce e rău vine de la instituțiile europene. Dar o întrebare concretă. Ce înseamnă Brexitul pentru Lufthansa? Aveți o idee, cifre, procentaje? Și domnule Paslaiter, dumneavoastră spuneați că pierderile în domeniul turismului ar fi de 21 de miliarde. Se referă strict la Marea Britanie sau ce înseamnă? Și spuneați de asemenea că um, ofertele turistice de multe ori se achiziționează cu un an și jumătate în avans. Mulțumesc, doamnă Meisner. Domnul Kramer, din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Crop, spuneați că aveți nevoie de un comerț echitabil. Aveți dreptate, dar noi nu avem în clipa de față un comerț echitabil, avem prețuri diferite la uh, diverse aeroporturi și chiar uh, tarife uh, diferite la același aeroport. Asta este departe de a fi o ofertă echitabilă. Credeți că prin Brexit lucrurile s-ar putea schimba, să putem acționa mai echitabil? că Ryanair este interzis în Danemarca pentru că standardele sociale uh, nu sunt respectate de Ryanair. Dumneavoastră nu v-ați adaptat la acele standarde sociale. După aceea, ultima chestiune, Gibraltarul joacă un rol important. Noi suntem blocați în reglementările noastre în ce privește drepturile pasagerilor din cauza Gibraltarului. Credeți, dacă se va produce Brexitul, că uh, dacă Gibraltarul nu va mai exista, vom avea mai puține probleme în Europa. Și ultima chestiune, spuneam deja că activitatea pe multe aeroporturi este deficitară. Ar trebui să ne gândim ce se întâmplă în Canada, pentru că tarifele sunt atât de mari încât toate aeroporturile până la urmă registrează profit și contribuabilul obișnuit nu trebuie să financeze uh, aeroporturile. Mie mi se pare că nu e abordare socială dacă un contribuabil obișnuit, cetățeanul de rând, trebuie să îl subvenționeze pe mari manageri. Mulțumesc foarte mult, doamna Clune. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile din această după-amiază. Este o, un, o audiere foarte benefică în ceea ce privește beneficiile UE per ansamblu. Mm, o întrebare generală. Domnule Ward, cred că spuneați că avem nevoie de acorduri aeriene care să fie similare, dar mai deschise cu E27 da, rămâne partea EASA. Tocmai de asta este vorba. Aș vrea să știu uh, de la cei dintre dumneavoastră care dorește să răspundă ce fel de comunicare a existat cu omologii din uh, Regatul Unit și cu domnul Barnier. Sunt uh, sigură că um, multă lume ne ascultă astăzi și va da feedback. Puteți să ne spuneți ce vrea Regatul Unit până la urmă, că Mulțumesc, doamna Clun. Rol și grup socialist. Dorește cineva de la socialiști să ia cuvântul? Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mă grăbesc. Mulțumesc tuturor pentru intervenții și explicații. Ca și dumneavoastră, sunt trist să văd că cerul european riscă să ia sfârșit odată cu ieșirea Regatului Unit, dar nu avem de ales. Noi trebuie să negociem. Nu uh, Europa negociază, ci Regatul Unit. Uh, va fi nevoie de timp uh, să se ajungă la un acord politic. Fără acord global nu va exista uh, acord de tot. Întrebarea este dacă veți putea continua zborurile către sau dinspre Regatul Unit doar cu o creștere a uh, prețului avioanelor sau vor fi și alte probleme tehnice. Prima întrebare. A doua întrebare. Știți că s-a investit foarte mult în aeroporturile regionale. Credeți că un Brexit dur ar avea un impact asupra acestora? Mă gândesc mai ales la faptul că poate se pot economisi bani dacă se pleacă din Europa către uh, de pe aeroporturile um, regionale. Apoi mă adresez domnului O'Leary Credeți că puteți uh, capitaliza societatea dumneavoastră exclusiv în Uniunea Europeană? Și, în sfârșit, uh, credeți că Brexitul poate avea, zbor asupra, uh, poate avea efect asupra zborurilor intercontinentale? O întrebare adresată domnului um, de la compania internațională. Doamna Iu, mulțumesc, domnule președinte. Vis-a-vis -vis de per pesimismul pe care mi se pare că l-am uh, perceput, uh, maniera jugubeață mm, în care a vorbit domnul Liri mă uh, uimește oarecum. Pentru că mm, în ceea ce privește taxele de aeroport, există o mare netransparență în negocierea acestora. Știți că atunci când biletul costă prea puțin, plătește altcineva pentru dumneavoastră din Irlanda nu vor uh, apărea probleme, dar majoritatea proprietarilor nu vor mai fi europeni după Brexit. Sper, sperați că în cursul negocierilor se va acorda încă accesul Regatului Unit la cer deschis sau aveți speranța sau certitudinea că va exista o revizuire a regulamentului 868 cu o, o majorare a cotei de capitalizare pentru țările terțe. Mulțumesc. Merci, Mulțumesc. Să trecem acum la răspunsuri. Vă propun să răspundeți exact în ordinea în care ați intervenit inițial, începând cu domnul Walsh. Okay. Thank you very much and thank you for your Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Mm, probabil vă veți bucura atunci când vă spun că Michael nu are întotdeauna dreptate, iar proiecțiile lui în ceea ce privește situația post-Brexit nu împărtășesc. Sper că Regatul Unit va rămâne conectat la restul Europei și UE27 va păstra legăturile cu Regatul Unit. Cred că este în interesul tuturor consumatorilor. Cred că este și în interesul Europei. Și cred că și în interesul Ryanair. Ca și alții, nu mi-ar place să ne regăsim într-o situație în care Ryanair nu va mai putea opera zborul din uh, Regatul Unit către UE27. La fel de puțin mi-ar uh, plăcea să vadă o situație în care EasyJet nu mai poate opera zboruri în interiorul UE27. Aviația a contribuit masiv la succesul Europei și în regatul unicii în UE27 și sperăm că așa vor sta lucrurile și pe viitor. Însă avem nevoie de certitudine. Avem uh, nevoie de certitudine mai devreme decât mai târziu. Spunem aceleași lucruri și Guvernului Regatului Unit, ca și dumneavoastră. Eu cred că dumnealor trebuie să se concentreze pe problemele aviației. Credem că această problemă poate fi abordată la modul simplu și constructiv și rămân optimist uh, în sensul că vom găsi o soluție la provocările cu care ne confruntăm și că Ryanair va zbura în continuare între Regatul Unit și restul Europei și chiar dacă l admir foarte mult pe Michael, nu pot fi de acord cu el în această privință. De asemenea, am încredere că structurile care au fost înființate cu mulți ani în urmă pentru a aborda complexitățile care țin de uh, proprietate și control pot fi uh, rezolvate. N-aș vrea să fim într-o situație în care va trebui să replicăm alte de structuri astfel încât să putem zbura în Europa. Dar dacă se va face, o vom face și vom continua în calitate de AIG să respectăm toate regulile și de asemenea sperăm ca Regatul Unit să fie un contributor în continuare la activitatea EASA pentru că prin EASA s-a ajuns uh, la îmbunătățiri uh, semnificative în ceea ce privește siguranța traficului în Europa și ca o persoană care și-a petrecut întreaga viață în aviație, sper că lucrurile vor rămâne așa. Mulțumesc pentru că v-ați încadrat în 3 minute. Domnul O'Leary, mulțumesc foarte mult. Am să încerc să <clears throat> răspund la câteva întrebări. Bilaterale nu vor fi o opțiune B. Nu cred că toate țările vor uh, negocia separat cu Regatul Unit, UE27 vor rămâne împreună. Dacă cetățenii britanici vor avea nevoie de vize uh, pentru Europa în cazul unui Brexit hard, da, dar nu mi-ar face griji pentru că nu vor fi zboruri atunci cu care să plece. Uh, și începem să, trebuie să începem să abordăm realitățile, pentru că în Londra oamenii își fac iluzii că se va rezolva cumva, însă nu există un mecanism. Guvernul britanic habar n-are cum anume să facă un astfel de acord, nici măcar nu știu ce vor, doar că vor să iasă din jurisdicția CEJ. Nu există un plan, este partidul dumneavoastră și vă sugerez să vorbiți cu ei nu va exista un tratament spațial pentru aviație. Mm, cer scuze celor care cred că iau uh, ușor așa tema Brexitului. Din potrivă, Regatul Unit va avea multe de suferit, uh, la fel și Europa, creștere negativă, va fi prost pentru industria noastră. Dar uh, noi, pentru că avem active flexibile, putem să mutăm avioanele din Regatul Unit. Cred că vor exista uh, întrerupere ale zborurilor după martie 2019. Și mm, cred însă că guvernul britanic își uh, va reveni uh, până atunci. Și în ceea ce îl privește pe domnul Kramer, nu doar că zburăm uh, în Danemarca, ci creștem foarte mult pe acea piață și uh, suntem responsabili pentru 100% din creșterea aeroportului din Copenhaga în ultimii trei ani. Motivul pentru care nu uh, menținem avioane în Danemarca este acela că există o legislație sindicală care permite să ne se blocheze acolo activele. Dar uh, astfel de pichetări uh, sunt uh, Uh, posibile în Danemarca și faptul că nu faceți nimic în această privință poate că este o rușine pentru dumneavoastră. Ceea ce privește guvernul britanic, trebuie să spun că habar n-au ce fac. Probabil că mm, ei spun că vor avea o parte de un Brexit alb, albastru și roșu, dar nu știu să vină cu o soluție concretă. Dacă, dacă se va semna un acord cu Pakistan în loc de cer deschis, uh, sigur se vor găsi destui pakistanezi care vor să vină în Europa, dar nu și invers. Domnul Baie, dacă nu există un acord, <laughs> atunci nu există un acord, nu există mecanism legal în baza căruia să poată opera liniile aeriene dacă nu există un acord. Deci uh, nu se poate apela la prețuri mai ridicate. Pur și simplu nu o să mai fie zboruri. Fie uh, există cer deschis sau este un acord bilateral. Și în lipsa acestor două variante nu vor fi zboruri. Standarde de muncă, ră, acestea rămân ridicate. Ă, la Ryanair avem 500, 5.000 de piloți pe lista de așteptare pentru că, iată, constatăm că la Lufthansa sau la British Airways există standarde mai scăzute. 20% din acționarii noștri sunt în momentul de față din Regatul Unit. Încercăm să răscumpărăm anumite acțiuni, ceea ce bă, poate să va accelera dacă britanice trebuie să vândă dacă vrem să menținem Open Sky, da, sper că, da, sper că britanicii vor întoarce decizia pe Brexit și când în octombrie 2018 își vor te da seama că nu mai sunt zboruri pentru Portugalia, Spania și Italia în vara lui 2019, poate că uh, votantul mediu uh, britanic care nu are habar de serviciile uh, <clears throat> financiare și pașaportul necesar în acest sens, uh, dar înțelege că vrea să facă o vacanță ieftină la soare, uh, își va schimba părerea. Eu cred că britanicii își vor schimba opinia. Merci beaucoup, monsieur O'Leary. Mulțumesc foarte mult, domnule O'Leary. Am să dau uh, cuvântul domnului Crop. Ba nu, domnului Kennedy, mă scuzați. Vrem să vorbesc uh, pe tema ridicată în discuție de domnul Van de Camp, uh, care reia anumite idei menționate și de alții. Ce se întâmplă dacă nu există bilaterale, dacă există un Brexit hard? În ce măsură acordurile bilaterale din anii 50 și 60 uh, pot funcționa? Aici există două limitări majore. Una, au fost scrise în anii 40, 50 și 60 și acolo se Uh, specifică foarte clar ce linii aeriene pot deservi piața. Deci o serie întreagă de uh, linii aeriene care stau acum în fața dumneavoastră poate nu existau atunci. Deci uh, opțiunile pentru consumatori vor fi mult mai mici. Și apoi, între, în anii 40, 50, 60 erau mult mai puține zboruri. Deci o restricție în plus. Acum însă din partea americană, joint venture-urile pe care le au uh, americanii cu KLM, British Airways, Lufthansa vor înceta. Fundamentul legal pleacă de la prezumția că există acest cer deschis. Eu am ajuns aici prin uh, Heathrow. Aici uh, dacă există astfel de asocieri, de joint venture, um, participanții își pot coordona acțiunile și spuneam că uh, o mare parte din traficul aerom de pe Heathrow uh, se datorează acestui lucru. Apoi s-a pus întrebarea care va fi impactul asupra eh, aeroporturilor uh, mici și medii. Din perspectivă a noastră, nu deservim prea multe astfel de aeroporturi. Noi avem un sistem de uh, nod de trafic. Deci, dacă aducem pasageri la Heathrow, pleacă de acolo mai departe prin alte linii aeriene către region, aeroporturi regionale. Deci credem că va exista un impact major asupra acestor aeroporturi regionale, ceea ce va face dificil din partea noastră să-i aducem pe acești călători ai noștri către acele aeroporturi regionale. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul domnului Thomas Crop. Dacă îmi permiteți un comentariu pentru antevorbitorul meu american. Probabil că dacă am renegocia Open Sky, ne-am dorit și noi ca, așa cum aveți dumneavoastră dreptul să zburați de la Heathrow spre UE, să putem și noi face acest lucru de la Chicago în altă parte. Noi avem un procent uh, de 50% cotă de proprietate, americanii au 75%, ceea ce este o mare problemă. Domnul Van de Camp spunea că ar exista efecte asupra prețurilor dacă se ajunge la Brexit. În primul rând, și sper că am spus acest lucru, cu toții lucrăm în uh, a găsi o soluție de ulterioară Brexitului. Știți că speranța moare ultima. Europa, pe de altă parte, e plină de uh, linii aeriene point-to-point. Point. Air Norwegian, um, mult, uh, mulți alții, Europa de Est, Vizer. Noi am uh, creat uh, Eurowings, una de-a noastră, și uh, înțeleg că Ryanair rămâne în continuare linia aeriană irlandeză, deci poate zbura liber în Uniunea Europeană. Jacqueline Foster spunea că există o dezbatere paralelă pentru noi reglementări pentru un comerț mai echitabil dar, um, și că n-ar fi vorba de protecționism. Dar e vorba în special de linii aeriene care n-au nimic de a face cu Brexitul. În Golf există, de pildă, mici uh, țări care au flote mari, unde nu există dreptul la grevă și cu care noi trebuie să concurăm. Și uh, ideea este ca uh, Uniunea Europeană, când negociază acorduri, să negocieze condiții echitabile. Știți foarte bine că nu există reglementări OMC la care să putem recurge. Dacă ar exista reguli OMC, am putea proceda la fel ca industria auto și alții. Mi s-a reproșat că aș fi spus că se face legislație greșită. Da, poate m-am exprimat greșită, poate se face legislație pe care nu ne-o dorim, însă vrem ca toți cei care acționează pe piața internă să aplice aceste reguli, care sigur se adoptă de către Comisie și Consiliu, numai de către dumneavoastră. Um, ideea este ca toată lumea să aplice aceleași reguli până la urmă. Domnul Kramer a introdus în discuție discuția echității. Noi avem o problemă. Dacă vrem să vindem mai ieftin, nu scad costurile pentru kerosen, nici taxele de aeroport nu scad. În anumite situații există discounturi uh, pentru unele linii uh, aeriene numai. De unde putem uh, face economii ar fi doar la personal, dar nu se poate face totul pe seama personalului. Pentru că un lucrător la Lufthansa mai trebuie să poată trăi din banii pe care îi câștigă. Și de aceea noi vrem să luptăm pe piață, da, dar în mod echitabil. Mulțumesc foarte mult. Terminăm runda de vorbitori cu răspunsul domnului Pasleitner. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește chestiunea vizelor, analizăm lucrurile din perspectiva personalul nu știu din Regatul Unit, ci a mobilității. Dacă vor avea nevoie de viză atunci când îi detașăm uh, în Europa pentru serviciile la destinație pe care le oferă pentru compania noastră. Sunt de acord cu dumneavoastră. It's So, so we look at this from the economic perspective. Deci, um, analizăm lucrurile din perspectiva economică a personalului propriu, dar din perspectiva turismului este o, o opțiune politică până la urmă. Pentru mine este prea devreme să fac comentarii pe această temă acum. Dar noi evaluăm mai degrabă partea economică care se oferă la, la lucrătorii noștri. Doamna Meissner întreba de eventualele pierderi. Studiul pe care l-am dat în lucru a arătat că s-ar ajunge la o pierdere de 21 de miliarde în ceea ce privește cheltuielile turistice datorită lipsei turiștilor britanici uh, care să mai vină în Europa. Acesta este contextul acestui studiu. Iar întrebarea legată de rezervări. nu înseamnă că turiștii noștri rezervă cu 18 luni înainte, dar noi începem uh, planificarea capacităților noastre pe rute aeriene, capacități hoteliere și așa mai departe. Așa, se, așa rezultă aceste 12 până la 18 luni. Écoutez la reprezentant de Mulțumesc. Înainte să uh, mergem acasă, o să-i dau cuvântul uh, reprezentantei Airbus, după care revin la dumneavoastră. Mă bucur să avem pe Natalie Erran alături de dumneavoastră, alături de noi, reprezentanta Airbus, și aveți, ca toată lumea, 5-7 minute la dispoziție. Mulțumesc, stimată președintă Karima Deli, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru invitație și pentru că mi-ați dat ocazia să completez imaginea prezentată de uh, clienții noștri și de aeroporturi. Airbus este adesea folosit ca un simbol al succes al industriei și integrării europene. Pentru că reprezentăm 50% din piața mondială, pentru că am crescut, am oferit tehnologie, inovare și locuri de muncă cetățenilor Europei. Însă trebuie să înțelegeți modelul nostru aripile noastre sunt uh, pentru aeronave sunt produse în Regatul Unit, uh, producem uh, și în Spania, și în Germania, și în Franța alte componente ale avionului. Prin urmare, succesul nostru global depinde foarte mult de libera circulație a oamenilor și a produselor care să nu fie întrerupte, să nu aibă bariere nicăieri la frontiere. Așa suntem competitivi. Acestea sunt principalele motoare ale creării lucrurilor de muncă și a vânzărilor pe care le realizăm pentru Europa. Dacă ne concentrăm pe Regatul Unit, evident, Regatul Unit joacă un rol foarte important în uh, producția noastră. Pentru aeronavele uh, pe care le am comerciale, uh, toate aripile sunt uh, produse în Regatul Unit fără regatul nostru, uh, fără regatul unit, uh, aeronavele ar fi doar autobuze, nu aeronave. Avem 4.000 de companii uh, pe care le, de la care primim ca furnizori, în principal în Regatul Unit, și trebuie să vă imaginați că toate aceste componente trec canalul într-o parte și în alta de mai multe ori. Deci avem nevoie de 18.000 de călătorii de afaceri pentru a realiza toate aceste componente. Cum stă treaba cu Brexitul? Știți că Airbus a susținut public uh, Um, opoziție împotriva Brexitului și nu din uh, ideologie, ci din considerente economice clare fiindcă noi concurăm pe piața mondială, deci competitivitatea pe termen lung a noastră în Europa și a partenerilor noștri europeni este foarte importantă pentru noi. Astăzi concurăm uh, împotriva Statelor Unite și în viitor vom concura cu China. Deci aceste aspecte sunt foarte importante. Uh, am doar 5 minute, așa că să mă concentrez pe subiectele esențiale. Deocamdată avem mai multe întrebări decât răspunsuri, fiindcă nu știm cum se va termina Brexit. În primul rând, circulația bunurilor. După cum am spus, avem nevoie de oameni care să se miște rapid dintr-o, de la un component la altul. Cum să transmiți uh, rapid uh, un angajat sau un uh, component peste canalul mânecii, trebuie să faci rapid și eficient. Acesta este primul element. Dincolo de drepturile expațiilor, am avut 1900 de persoane Uh, care s-au deplasat din Regatul Unit în Uniunea Europeană sau invers și trebuie să avem grijă și de ei. Acesta este principalul uh, subiect. A doua problemă îngrijorătoare pentru noi se referă la verificările la frontiere. Pentru că transmitem uh, componente peste frontieră, evident ne interesează să nu existe tarife vamale, Aici, și asta e o diferență majoră față de companiile aeriene, noi avem niște soluții, soluții europene, soluții britanice și poate chiar un acord OMC pe care ne-am putea baza pentru a uh, ușura această problemă tarifară. Însă pentru noi, industria este îngrijorătoare, uh, îngrijorător aspectul netarifar, pentru că uh, controlele vamale pot fi problematice pentru noi, pentru competitivitate, pentru livrarea de la timp. Uh, Vă imaginați când ai o aripă sau o mulțime de aripe brocate, aripi brocate la frontieră care nu ajung la client la momentul convenit anterior, asta reprezenta o problemă majoră pentru noi. Chiar dacă ar exista acorduri ca în cadrul Uniunii Vamale care să rezolvă verificările um, vamale la frontiere, uh, tot ar mai exista probleme în ceea ce privește reglementările și atunci întrebarea este cum ne asigurăm că aceste verificări sunt făcute eficient. Iată un alt subiect de analizat. Am vorbit deja despre EASA și importanța EASA pentru sectorul nostru. Evident, nu vrem uh, distorsionări sau probleme cu uh, reglementările. Evident, e și nevoie de flexibilitate de ambele părți. Nu e vorba doar de o convergență a reglementărilor. Avem nevoie de un mecanism de aplicare care să meargă mână în mână. Nu poate fi unul fără altul. Iată un alt subiect important care trebuie tratat. Acestea sunt uh, subiecte esențiale pentru competitivitatea noastră și mai există și aspectul parteneriatului. Avem parteneri în uh, industria uh, spațială britanică, o filială Galileo care furnizează componente pentru o companie germană. Ce facem? Punem punct acestor parteneriate. Lucrăm îndeaproape cu lanțul de furnizori britanic, cum ne asigurăm că continuă și acest parteneriat. Deci, după cum vedeți, pe scurt, avem nevoie de un acord. Ar fi foarte rău să nu existe un acord. Și incertitudinea e foarte mare vis-a-vis -vis de aceste puncte specifice. Însă pentru noi rămâne importantă capacitatea de a concura pe piața mondială. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Deschid imediat dezbaterea. Aveți câte un minut pentru întrebări și o să fiu foarte exigentă. Domnul Bart. Voi pune întrebarea mea în germană. Traficul aerian se bazează pe încredere, pe încrederea clienților și întrebarea mea uh, uh, ați încercat să um, vă exprimați foarte precaut, să manifestați optimism, dar eu cred că optimismul nu prea este justificat în contextul Brexitului și că termenul martie 2019 nu va putea fi respectat. Nu vom avea niciun fel de acord în martie 2019. Și deci, dumneavoastră, cu siguranță, pentru uh, a putea beneficia în continuare de încredere, va trebui să vă găsiți uh, garanții, o securizare. Veți face acest lucru și uh, cum? Mulțumesc, domnule Riche. <coughs> Merci, madame la Mă Moi, faire plutôt trois réflexions après avoir écouté. Mulțumesc, doamna președinte. Am câteva observații după ce am ascultat pe toată lumea. Una, Uh, reprezentanții aeroporturilor au spus că nu poate, Brexitul nu poate fi considerat o chestiune politică, însă este o chestiune politică și economia are o dimensiune politică. Iar presiunea pe care am simțit-o eu este că nimeni nu are o viziune clară, nici asupra uh, sfârșitului, nici asupra soluțiilor. A doua observație o să o citesc pe doamna Teresa May. Brexit este Brexit. Nu cred că poate exista o altă propunere politică decât asta. Adică, dacă fac așa cum se face în Europa și spun că nu există acord asupra nimic, deci nu există acord care să asupra unui tot. Nu știu, probabil că sunt uh, și cei care înțeleg acest lucru, eu nu m-am întâlnit cu cei care susțin, au susținut uh, ieșirea din uh, Uniune, dar cu siguranță că ei există. Mulțumesc, domnule Riche. Îi dau cuvântul doamnei Anderson, un minut. Mulțumesc și bun venit. Spun că noi suntem foarte mândri de noi și uh, Regatul Unit, ca parte a Europei, a fost o poveste de succes, dar eu vreau să vă întreb, care este sentimentul dumneavoastră vis-a-vis -vis de impactul asupra dezvoltării sociale? Programele de finanțare europene uh, sunt esențiale și uh, care este cadrul de industrializare pe plan european uh, din perspectivă socială, pentru că Trebuie să uh, se gândească atât angajatorii cât și sindicatele și lucrătorii la acest impact. Și eu cred că este foarte important și mulți dintre noi sunt foarte preocupați despre modul în care guvernul britanic încearcă să um, se descurce în această situație și că există straturi vulnerabile ale populației care nu sunt deloc protejate, există incertitudine și um, la nivelul societății britanice și imigranții de toate tipurile vor avea o perioadă foarte grea, pentru că se pot aștepta la ieșiri rasiste exacerbate. Mulțumesc foarte mult, doamna Anderson. Și îi vom da cuvântul domnului Giller. Galer este un nume uh, nemțesc. Da, am o întrebare pe care doresc să o adresez doamnei Erar. Am urmărit-o cu atenție și am ajuns la concluzia că dacă este atât de mm, dificil sau există atâtea incertitudini, dacă lanțurile de producție vor putea să fie continuate în relație cu Regatul Unit, dacă există atâtea incertitudini, dacă lucrătorii vor putea să se deplaseze din Europa în Regatul Unit, atunci trebuie să tragem altă concluzie. Lanțul de producție va trebui în totalitate să fie deplasate pe continent. Există o concluzie de acest tip la uh, Airbus. Președinte, mulțumesc. Mă adresez acum doamne Erar pentru a răspunde la întrebările care i-au fost adresate uh, și în contextul cercetării și dezvoltării. Și vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, este un exercițiu foarte dificil, să ajungeți la concluzii fiecare câte un minut, dar care este mesajul pe care doriți să uh, ne transmiteți? Știu că este dificil, dar uh, pe de altă parte noi suntem foarte interesați. Doamne Erar, e foarte dificil să comentez în legătură cu ce se va întâmpla în domeniul cercetării și în contextul drepturilor cetățenilor, pentru că întâi este nevoie de un acord. Dacă nu știm uh, pe ce bază se vor derula negocierile, e foarte greu să îți imaginezi cum uh, va putea Regatul Unit să fie parte în continuare al proiectului Orizont 2020. Este o dimensiune politică în această discuție și până nu se uh, ajunge la niciun acord, nu poți să iei decizie. Există, nu pot să comentez în legătură cu uh, propunerea uh, Regatului Unit vis-a-vis -vis de uh, expații Uh, deci, ă, ă, sigur că ă, trebuie să ne gândim ce se va întâmpla cu proiectele noastre comune ale celor de la Airbus. Sunt puncte critice, sigur, care ne preocupă, dar va trebui întâi să se ajungă la un acord, altfel chiar că dificultățile vor fi insurmentabile cum să facem față incertitudinilor și dacă ar trebui să avem în vedere și schimbarea Um, locului în care se desfășoară activitatea noastră, dacă trebuie să ne mutăm întreaga activitate pe continent. Domnule Galer, nu, iarăși nu știm um, care va fi concluzia politică și trebuie să ne gândim la o competitivitate pe termen lung de ambele uh, părți. Dar să știm și ce a însemnat Regatul Unit în, de-a lungul decenilor uh, în această colaborare. Noi nu ne luptăm cu Regatul Unit, noi conlucrăm cu Regatul Unit uh, în producția noastră. În clipa de față, sigur, trebuie să rămânem optimiști. Este uh, rezonabil să fim optimiști? Nu știu poate mai important pentru uh, lanțul de furnizori, uh, pentru IMM-uri, sunt investițiile semnificative în sistemele IT. Dar dacă vor uh, uh, apărea uh, controle vamale, atunci sigur că o să apară perturbări și în lanțul de furnizare de bunuri și IMM-urile ar putea să ajungă într-o situație dificilă. Și după aceea, iarăși, dacă vânzările se vor calcula în lire sterline, o să apară probleme legate de fluctuația cursului. Mulțumesc foarte mult. Și uh, în concluzie, ce mesaj ați dori dumneavoastră să ne transmiteți? Mesajul este uh, că uh, noi am crezut într-o lume integrată europeană și păstrarea legatului Unit în Uniune ar fi opțiunea cea mai bună, dar sigur că este o decizie a clasei politice. Să sperăm că vor găsi formula care va fi cea mai bună pentru industria noastră și pentru clienții companiilor aeriene. Mulțumesc, doamne Erar. Îi dau cuvântul domnului Gornadal pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aeroporturile care vor rămâne în spațiul european și în piața unică. Problema se va pune care vor fi concluziile negocierilor pentru operatorii transportului aerian care ies din piața unică și ei trebuie să știe care vor fi condițiile de acces la piața unică. Și uh, există modele uh, care ar trebui până la urmă să poată să funcționeze. Mulțumesc, domnule Toland. Este clar că Irlanda este uh, deosebit de interesată de interconectivitate și după aceea știți că uh, și Regatul Unit a apreciat foarte mult uh, conectivitatea. După aceea noi suntem în EASA și în ECAC și am dorit să rămânem acolo. Până la urmă, bunul simț din acest punct de vedere a trebuit să se poată impune. Și sunt de acord cu doamna Foster în observațiile făcute. Și uh, ne place sau nu, până la urmă însă lumea nu se va prăbuși. Mulțumesc, domnule Walsh, care este mesajul pe care doriți să ne-l transmiteți. Mulțumesc. Aviația a fost o poveste de succes majoră a Uniunii Europene și Regatul Unit a susținut întotdeauna o piață a transporturilor aeriene liberă, deschisă, um, nu strict reglementată. Deci Uniunea Europeană trebuie să ajungă la un acord uh, al uh, transportului între Uniunea Europeană și Regatul Unit care să păstreze toate beneficiile uh, pentru consumatori care există în clipa de față. Mulțumesc foarte mult, domnul Lieri. Eu cred că Regatul Unit, dacă nu, nu își va schimba politica actuală, va exista un Brexit dur și va exista o perturbare a zborurilor dintre Regatul Unit și Europa, începând cu aprilie 2019 și termenul limită nu este martie 2019 termenul limită pentru companiile aeriene va fi septembrie-octombrie 2018, pentru că noi atunci vom stopa zborurile spre Marea Britanie dacă nu se întrevede vreo soluție. Și uh, există uh, posibilitatea pentru aeroporturi să nu piardă bani dacă se dezvoltă, pentru că știm că există o asemenea dezvoltare pentru aeroportul Charles de Gaulle, de pildă. Mulțumesc, domnul Kennedy. Mulțumesc, cred că pentru noi este foarte important. Am, m-am întâlnit cu reprezentanții multor state membre, am fost și în Regatul Unit. Eh, mulți privesc eh, transportul aerian eh, așa cum privesc alte sectoare industriale, dar eu cred că mesajul trebuie să fie simplu. Trebuie să ne gândim că transportul aerian este o întreagă industrie și Apreciez foarte mult, doamnă președintă, faptul că ne-ați invitat, că ne-am întâlnit uh, cu uh, membrii comisiei. Noi va trebui să ne concentrăm uh, și pe viitor, pe aviație, pentru că aviația are o poziție unică și trebuie să conștientizăm acest lucru. Mulțumesc, domnule Crop. O piață unică în ultimii 25 de ani a fost o poveste de succes și pentru transportul aerian și dorim ca pentru Lufthansa, care este o întreprindere privată în Germania, lucrurile să se continuă uh, continue tot așa, pentru că Germania și se luptă să rămână o țară deschisă, să nu existe protecționism și mi-aș dori ca piața să rămână deschisă și pentru toți uh, actorii de pe piața internă trebuie să fie valabile uh, legile pe care Uniunea Europeană le, le prevede. Nu trebuie să existe mm, o societate cu două clase. Și eu cred că după îndelungi negocieri se va ajunge totuși la uh, rezultate bune într-un acord. Speranța mare ultima și cred că Regatul Unit încă are minunata posibilitate de a rămâne parte a Uniunii Europene. Și așa cum a spus Van de Camp uh, pe Twitter, a spus că Brexitul este o imposibilitate. Deci eu cred că și prin uh, PR ar trebui să întreprindem tot ce stă în puterea noastră pentru ca, într-adevăr, să nu se producă Brexitul. Mulțumesc, domnule Pastrator. Da, Brexitul este o chestiune dificilă, trebuie să fim pragmatici și veți vedea că uh, Brexitul uh, va afecta turismul atât în Regatul Unit cât și în cele 27 de state membre uh, dacă nu se ajunge la un acord convenabil pentru ambele părți. Președinta, mulțumesc. Noi nu, că nu putem trage concluzii, dar Parlamentul uh, își va juca rolul său și ce rețin eu este că toți invitații noștri ar fi uh, pentru ideea de a rămâne Marea Britanie în uh, Uniunea Europeană. Este o abordare pro-europeană, am vorbit de cer unic, am vorbit despre programul de cercetare, am vorbit despre negocieri, despre rolul EASA, dar uh, noi vom continua să apărăm acest model european care a adus uh, avantaje pentru întreaga colectivitate europeană. Mulțumim invitațiilor noștri care și-au respectat și timpul de intervenție și care ne-au uh, comunicat punctul dumnealor de vedere. Vă mulțumesc fiecăruia în parte. și ne vom regăsi uh, în această sală după o scurtă întrerupere. Mes chers collègues, nous continuons. Stimați colegi, vom continua. Continuăm ședința noastră, vă rog. Dacă doriți să discutați, vă rog să părăsiți sala. d'accueillir. Avem plăcerea să salutăm în comisia noastră pe Herald Witters, pentru că în cadrul acestei sesiuni uh, vom vorbi despre rezultatele ofertelor uh, în cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei, făcute între octombrie 2016 și februarie anul corect, a fost cel de-al treilea ciclu de apel de oferte în cadrul programului plurianual și programul anual a fost vorba despre trei obiective pentru a uh, suprima orice situație de impas, uh, pentru uh, ameliorarea, îmbunătățirea tronsoanelor transfrontaliere, după aceea garantarea sistemelor de transport durabil, pentru uh, un flux uh, sporit de transport în perioada viitoare, după aceea pentru uh, delocalizarea carbonului și uh, și din perspectiva interoperabilității serviciilor în domeniul transporturilor. Eu sunt nerăbdătoare să aflu care au fost rezultatele acestor oferte Concluziile au fost trase săptămâna trecută și voi da cuvântul domnului Reuters și uh, mă bucur că vă aflați în prezidiu pentru că este o persoană care uh, este întotdeauna dispus să colaboreze cu comisia noastră, demonstrând generozitate și uh, profesionalism. Euh, euh. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc uh, pentru primire. Îmi face plăcere să vă prezint rezultatele acestei, uh, acestui dosar. O să continui în engleză. Doamne și domnilor, cu... aș dori să vă prezint rezultatele celor de propuneri pentru 2016 și aș dori să uh, mă refer în și la prezența doamnei comisar, care a participat la ultima sesiune, unde s-a anunțat deja că uh, vom prezenta rezultatele acestei cereri de propuneri la care uh, s-a subscris foarte mult. Acum sunt aici pentru a vă prezenta pe scurt câteva rezultate. Știu că ați avut o zi lungă care a început cu o dezbatere în această dimineață, de asemenea și cu ministra estoniană care a trecut în revistă prioritățile președinției estoniene, care includ și facilitatea pentru conectarea Europei. Iată că în această a treia selecție venim cu 2,7 miliarde de investiții. 2014, 2015, 2016 s-au încheiat uh, cer de propuneri similare. A fost un angajament pentru care ni le-am luat cu țările care beneficiază de coeziune, pentru că astfel au posibilitatea să-și consume anvelopele naționale în trei încercări sau runde consecutive. Asta fiind cea de-a treia. Câteva mesaje cheie pe două diapozitive înainte de a intra în detalii. Solicitarea de propuneri a fost uh, cu subscrieri uh, sau suprasubscrieri de 3,8 ori mai mari și de 6,5 mai mari pentru țările care fac parte din programele de coeziune. Și s-au utilizat aproape pe deplin fondurile de 11,3 miliarde pentru anvelopa de coeziune. Nimeni nu se aștepta ca acest transfer de 11,3 miliarde de la coeziune la conectivitate ar avea un astfel de succes, astfel încât să permită absorpția de 11,3 miliarde în decurs de doar 3 ani. Asta este un mesaj pe, pe care aș dori să vă-l dau. Și, um, în plus, nu este vorba doar de o împărțire a banilor, astfel încât toată lumea să poată beneficia de utilizarea învelopelor, ci am trecut deja la implementare deja, pentru că deja 640 de milioane de bani în bază de granturi au revenit pentru reinjecție. Polonia, de pildă, prin intermediul achizițiilor pe care le-a realizat în 2014, 2015 și la începutul 2016, a fost deja în măsură să economisească 500 de milioane doar la nivelul acestui stat membru, care, bani care au fost reinjectați în oferta noastră de mm, finanțare. Iată, deci, o manieră foarte eficientă de a implementa și realiza proiectele pe care le selecționăm. Un alt mesaj cheie pe care aș dori să îl evidențiez aici este solicitarea dumneavoastră, doamnă președinte, de a uh, prevedea bani nu doar pentru proiecte mari, ci și pentru secțiunile de interconectare de la frontiere. Și am căzut de acord ca 110 milioane să fie rezervate pentru aceste uh, transoane mici transfrontaliere. Am folosit întreaga flexibilitate de care dispunem. Sigur că putem suplimenta o solicitare cu 20% și putem de asemenea realoca bani între bugete, ceea ce am și făcut. Am selecționat 13 proiecte care au trecut de valoare externă pentru o valoare totală de 140 de milioane. Cred că este de asemenea un mesaj cheie pe care aș dori să vi-l transmit. Iată rezultatul complet pentru anii 2014, 15 și 16, 604 proiecte selectate, aproape 2000 de beneficiari, avem o cofinanțare de 21,4 miliarde, adică peste 90% din uh, sau peste bugetul alocat și un uh, buget total de investiții de 41,6 miliarde. Acum Acum câteva detalii cu privire la obiective. În cursul lui 2016 avem trei obiective de finanțare. Primul, uh, îndepărtarea mm, ambuteiajelor, să le spunem așa, carențelor și optimizarea interconectării și interoperabilității. Vedeți așadar că acest buget este împărțit uh, pe aceste trei obiective de finanțare. Dacă ne uităm la rezultate, constatăm că am primit cereri de finanțare pentru 7,4 miliarde și 330 de proiecte. Evaluatorii externi au redus acest lucru la 5,5 miliarde și 208 proiecte suma care trebuie comparată cu bugetul disponibil, evidențiată în roșu închis, 2,5 miliarde. Am maximizat așadar cu posibilitatea de flexibilitate de 25% uh, la valoarea deasupra căsuței verde de 2,65 de miliarde. A trebuit așadar să facem o reducere considerabilă de la portocaliu la verde. Deci a trebuit să eliminăm o serie întreagă de proiecte care au fost reținute, dar pentru care nu am avut banii. Vedeți că mm, uneori distribuția este diferită, mai ales pentru coeziune. Am avut această suprasubscriere și am făcut eforturi enorme pentru a avea această finanțare de această cofinanțare de 1,7 miliarde. Puțin bani din țările de coeziune se duc pe programul anual. Am încercat de asemenea să încercăm să punem mai mulți bani la dispoziție pentru inovare și mai departe și programul anual include și aceste mici interconectări transfrontaliere. Dacă ne uităm în detaliu unde se duc acești bani, această linie vizualizată pe slide este 1,2 miliarde pentru coridoarele principale și 297 de milioane pentru RTMS. Apoi alte secțiuni din rețelele cheie, inovare și așa mai departe. Acum dacă ne uităm la învelopa generală, Lucrurile sunt mai vizibile în roșu, dar nu puteți citi numele. Volumul cel mai mare pentru Cezar, apoi RTMS, ITS și pe lângă proiectele din uh, rețelele Core și Comprehensive, apar și nodurile de transport. Iată că în mare parte aceste uh, solicitări de propuneri sunt uh, supra-solicitate, bugetul a fost consumat pe deplin după trei ani și facem eforturi pe proiectele anuale unde am pus un accent mai mare pe aceste proiecte transfrontaliere mici. Ați văzut care este volumul disponibil Poate dețineți și dumneavoastră acele documente din 2014-2015, volum cuprinzător de informații. Iar pentru anii 2018, 19 și 20 uh, fondurile vor fi mai reduse. Banii trebuie folosiți, anumiți bani vor reveni, dar vor putea fi um, gestionați doar în anii următori. Doamna președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat ide- uh, posibilitatea să vă explic pe scurt aceste rezultate. Suntem foarte mulțumiți de cooperarea care a existat cu comisia dumneavoastră și totodată cu statele membre, deoarece mecanismul pentru interconectare trebuie să demonstreze că poate uh, consuma bugetul ce i-a fost alocat, inovându-se totodată, pentru că sunt tot mai mulți bani pentru prioritățile de inovare, um, tehnologii alternative și proiectele transfrontaliere care au importanță și pe rețeaua extinsă globală, și ne bucură foarte mult această cooperare. Sperăm ca ea să continue bine și în viitor. Vă mulțumesc! Merci, monsieur Reuters, de la... Mulțumesc pentru claritate și pentru dinamism. De asemenea, vă mulțumesc și pentru că ne spuneți constant ce faceți dumneavoastră aici în fața comisiei noastre. Dau cuvântul domnului Vin van de Camp. Trebuie să revin puțin de entuziasmul invitatului nostru și să trag o gură de aer după această după amiază uh, destul de extenuantă în care am discutat despre Brexit. Iată că e o veste bună că primim o injecție pozitivă și poate și sub forma unor miliarde de euro despre care vorbim. Din partea mea doar uh, câteva întrebări. În uh, vacanță voi citi acest volum uh, cu mare atenție, așa cum făcut-o și în anii trecuți, pentru a vedea dacă nu există erori sau dublări, dacă mă la modul serios. Ritmul de efectuare a plăților. Domnul Reuter spunea că în actualele, că actualele perspective financiare se derulează până în 2020. Credeți că ritmul plăților este asigurat pentru că noile perspective financiare probabil vor veni doar cu un an după. Este asigurată finanțarea până atunci pentru că mai vine alegeri, o comisie nouă și s-ar putea să fie o problemă. Nu vreau eu să fiu negativist. În al doilea rând, Ce concluzie a tras uh, DG Regio din uh, acest exercițiu? Pentru că um, mijloacele financiare pentru coeziune au fost utilizate bine, dacă se colaborează mai bine, există invidii. Dar nici n-am știut că DG Regii se ocupă de acest lucru, însă totuși sper că poziția Digi Move față de domnul Oettinger a fost consolidată. Și în acest sens îi doresc domnului Reuters nu doar mult succes în noile negocieri, sper însă că doamna Bulci va profita de această nouă dinamică. Mulțumesc, doamna. Mulțumesc, doamna Iala Sender. Gracias, presidenta. Si... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să mă alătur mulțumirilor exprimate pentru prezentarea pe care tocmai ne-ați făcut-o. Mă bucur că ați reușit să ne răspundeți la Majoritatea dintre întrebările noastre mă bucură să aud această informație și mă bucur să pot aduce oamenilor din regiunea mea acest mesaj. Acum, vis-a-vis -vis de studiu, mi-aduc aminte foarte bine de studiile definitive în uh, regiunea mea este o muncă comună împreună cu Dachiten și mă bucur că lucrurile funcționează bine. Și față de ce spunea domnul Van de Camp, cred că e bine să începem să vâslim sau să călcăm pe accelerație, fiecare ce dorește, pentru a asigura vizitorul buget pentru infrastructurile noastre, pentru a ajunge la același nivel ca până acum. Ați spus foarte bine că nu este vorba doar de cerere, ci serviciile dumneavoastră trebuie să înceapă să calculeze de cât avem nevoie doar pentru a îndeplini obligațiile pe care le-am angajat deja în 2014, 2015 și 2016. A fost important să auzim, iată, acum o primă cifră și vis-a-vis -vis de obligațiile pe care ne-am asumat deja în al doilea rând. Ar fi o bună posibilitate de a ieși cu un mesaj privire la această cifre? Apoi, metoda CEF. Cu asta se poate face într-adevăr marketing. Nu pentru Comisia Regii, nu, ca și colegiu, la nivelul Comisiei. Putem ieși uh, în față cu aceste rezultate de pe această linie bugetară. A trebuit să ne implicăm foarte mult în toate aceste luni pentru a ajunge la această punere în aplicare. Va trebui să arătăm care este formatul, ce metodologie a fost de ajutor și nu doar în țările de coeziune. În ceea ce privește investițiile, rezultatele de mai bună calitate, formatul aplicat. Din fondul de dezvoltare regională, care este deja un fond tradițional, poate și EFSI, care nu este așa tradițional, accentul pe inovare, faptul că și DigiMove a participat uh, la modul semnificativ, însă mai sunt multe de făcut. Domnul Kramer, vă rog. Mulțumesc pentru această prezentare. Știu că în spatele acestei prezentări se ascunde multă muncă. N-am citit încă tot, dar dispuneam de câteva informații, uh, dar s-au acoperit o serie întreagă de verigi lipsă Faptul că subscrierea a depășit fondurile disponibile, iată, iarăși o, o veste, ne-am colaborat și cu CORM, colaborare care poate ar fi trebuit să fie începută mai devreme, dar mai bine decât niciodată. verigă lipsă, 40%, un, dar sect, segment de interconectare între Germania și Polonia. S-au purtat negocieri cu guvernul federal pentru a continua în procedura viitoare, pentru că eu am înțeles că landul Brandenburg a dorit să facă această finanțare uh, la nivel uh, propriu, dar uh, Guvernul federal nu a vrut uh, să facă acest lucru. Iată că acum o parte din acest segment se finanțează. Întrebarea este ce posibilități de a face presiune pentru ca guvernul federal să financeze și acea bucățică rămasă de la Cot plus la Hoca. În ceea ce privește taxele rutiere, pentru că pe căile ferate avem taxe, dar doar pe 1% din străzi. Întrebarea este care este procentul străzilor care se cofinanțează unde se percep taxe. La orice proiect feroviar se percep taxe. Și a patra întrebare. Am avut probleme în Cehia cu proiecte de construcție stradală. Mi s-a povestit că domnul Juncker a spus că da, se aprobă, fără a ține cont de toate regulile necesare. S-au clarificat lucrurile? Sau beneficiază de o cofinanțare dacă uh, nu se respectă regulile aferente studiului de impact de mediu? Mulțumesc, domnul Marcus Piper. Da, mulțumesc, doamnă președinte. O scurtă întrebare. Vin Van de Camp um, s-a referit deja acest lucru. Țările care beneficiază de fonduri de coeziune au făcut, uh, um, au semnalat probleme și nu a fost ușor de găsit soluții. Care um, este situația distribuirii banilor? A existat temeri că anumite țări sunt poate tratate preferențial, Există, vă întreb, țări care nu au reușit să facă niciun fel de proiecte? Și aici se leagă și altă întrebare. La finalul acestui mecanism de conectare a Europei vor exista bani nefolosiți? Pentru că în cazul altor fonduri, dacă existau bani neutilizați, toate regiunile puteau să um, reînainteze solicitări pentru aceste fonduri. Merci, Madame Cher. Uh, if... Domnul Kuhn. Ah. Vă mulțumesc. Mă bucur de eh, rezultatele prezentate pentru că această combinare între mecanismul de conectare Europei și fondurile eh, regii și fondurile de coeziune este eh, foarte important pentru a atinge marele obiectiv de creștere economică și pentru îmbunătățirea situației, inclusiv în ce privește șomajul în rândul tinerilor, mai ales în acele țări în care am avut mari probleme probleme. Sunt uh, țările cu uh, probleme structurale. Pentru că uh, am constatat că în România, în Bulgaria, dar și în Ungaria, în Slovacia, în Portugalia, și în Italia, în partea de sud a Italiei, pentru axele transeuropene, Uh, avem anumite uh, porțiuni care au fost uh, negociate și care au un rol important în domeniul transporturilor, care ar putea îmbunătăți axele de legătură. Dar așa putem noi să stimulăm introducerea de oferte publice care să ducă la îmbunătățirea situației economice. Și după, cel de-al doilea pas este ca mari întreprinderi să se stabilească acolo. Am avut multe discuții și inițial nimeni nu a vrut din fondurile sale să cedeze ceva, dorea să-și păstreze controlul cei de la uh, regii doreau să își păstreze fondurile EFSI și uh, noi, uh, în cadrul mecanismului de interconectare, doream să ne păstrăm controlul de asemenea. Dar iată că acum, dacă se depășește această situație, citit uh, un articol uh, pentru că am reușit să stimulăm creșterea economică în interiorul Uniunii Europene. S-a îmbunătățit cu 3,5% în anul acesta și uh, probabil că va fi o creștere și mai mare în perioada următoare. Aceasta este filozofia. Deci nu am întrebări. Mulțumesc, domnule Cun. Eu am două întrebări. Prima, care se referă și la audierea uh, anterioară. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu Brexit, pentru, cu proiectele care au fost finanțate și care vor ieși, între ghilimele, din bugetul european. Uh, vor continua? Mecanismul uh, va exista în continuare? Asta unu. Și doi, aș vrea să știu dacă o țară care a introdus proiecte în mecanismul de interconectare și uh, fără să cităm țara respectivă, um, poate ea să mai revină? Care este procedura atunci? Trebuie să ramburseze banii plătiți de Europa sau cum se întâmplă? Mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și colegilor pentru întrebări. Multe dintre ele s-au ocupat cu țările beneficiare ale politicii de coeziune și cu bugetul de coeziune. Evident, el a uh, apărut în uh, facilitatea pentru conectarea Europei, dar rămân bani uh, de coeziune pentru că sunt alocați doar acelor țări și sunt alocați pe o perioadă de trei ani conform învelopelor naționale. Avem trei apeluri disponibile pentru aceste țări pentru a-și consuma sumele naționale. De exemplu, din cele 11,3 miliarde, 4 miliarde pentru Polonia și Polonia a avut ocazii să, ne de, să depună proiecte pentru consumarea acestei sume și Polonia a putut, ca toate celelalte țări, să consume acești bani integral chiar pentru că s-a făcut o suprasubscriere de 6,5 ori pentru uh, aceste uh, anvelope de coeziune. Analiza noastră spune că acest lucru se datorează elementelor competitive, după faptului că după trei ani uh, banii aceia nu mai sunt disponibili pentru o singură țară, ci uh, concurează cu toate celelalte. Sunt trei țări care nu au consumat întru totul aceste sume dar uh, amploarea fenomenului este foarte limitată, pentru că banii care nu s-au folosit au fost doar 70 de milioane din 11,3 miliarde. Deci, vedeți și dumneavoastră că e vorba de mai puțin de un procent, 0,0 și ceva. Banii care nu au fost alocați au fost atât de limitați încât aproape că nici nu s-au văzut chiar trebuie să te uiți la broșură dacă vrei să vezi uh, exact despre ce e vorba. Cum s-au alocat aceste 70 de milioane? Conform uh, principiilor staff mai întâi proiectelor europene cu dimensiune transfrontalieră și, de fapt, aici s-au alocat cele 70 de milioane. Deci Real Baltica și ceva uh, proiecte din Polonia și Republica uh, Cehă și în Slovenia. Uh, precum și pentru prioritățile uh, orizontale uh, ITS și Sezar, printre altele. Aici s-au dus cele 70 de milioane. O sumă mică, dar oricum e bine să clarificăm. Acest uh, segment uh, este așadar implementat foarte bine și ne uh, arată că banii de coeziune, dacă adaugi și un uh, element de competitivitate pot fi foarte bine folosiți, nu chiar înainte de sfârșitul perioadei, nu N plus 1 sau N plus 3, ci chiar înainte de încheierea perioadei și ne bucură aceste rezultate pozitive ale țărilor de coeziune și, într-adevăr, după cum a spus domnul Kun, ei sunt alocați pentru proiecte de importanță strategică, iar complementaritatea este cu colegii de la Eurigio, pentru că noi ne ocupăm de uh, căile feroviare uh, transfrontaliere, iar cei de la Digi Regio se ocupă de cealaltă dimensiune. Deci noi ne ocupăm de Rail Baltica, de secțiune, secțiune între Varșovia și Lituania, dar uh, secțiunile naționale se fac de colegii de la Regio. și pentru că subscrierea s-a făcut de 6,5 ori mai mult, alocăm lor proiectele de care nu ne putem ocupa noi. Pe scurt, apoi legat de celelalte întrebări, domnul Kramer a vorbit foarte specific uh, despre Cogus Horca și lucrăm uh, și la acest uh, element uh, pentru că am alocat uh, bani de la, dintr-o parte în alta Evident, uh, dialogul pozitiv pe care îl avem uh, a pus accentul pe aceste lucruri. Vorbim și cu alte landuri și se face un efort pentru ca nu doar această secțiune uh, să fie acoperită, ci toată legătura și cu siguranță vom lucra împreună cu dumneavoastră și cu alții. În ceea ce privește investițiile în drumuri, știți foarte bine că aici am fost limitați, asigurăm parcări, ITS și transfrontalier. Nu facem secțiuni naționale, iar banii care merg la uh, segmentul rutier sunt foarte limitați. Dacă sunt proiecte naționale uh, propuse, facem asta prin EFSI. Și apoi mai e și întrebarea legată de EFSI. EFSI are nevoie de venituri sau de plăți disponibile. Iar apoi, uh, doamnă președintă, legat de Brexit și schimbarea de guvern, de fapt, în ceea ce privește Brexit, proiectele cu Regatul Unit se, se desfășoară momentan, pentru că, evident, momentan nu există niciun rezultat al negocierilor, iar proiectele din portofoliul nostru cu Regatul Unit sunt destul de bine gestionabile, fiindcă majoritatea dintre ele se vor încheia în 2019. Iată așadar, aceasta este situația momentan. Evident, se va face o analiză detaliată în momentul în care vom primi rezultatul negocierilor, dar eu nu pot să mă pronunț altfel. În ceea ce privește uh, schimbarea de guvern, evident, peste tot au loc schimbări de guvern, uh, dar asta nu schimbă neapărat angajamentele pe care ni le-am asumat cu guvernele respective în momentul încheierii acordurilor de finanțare. Dacă un acord de finanțare nu este respectat de un stat membru, fiindcă respectivul stat membru întrerupe proiectul, atunci bugetul care nu s-a consumat se întoarce la noi, fiindcă există acest mecanism use it or lose it, ori îl folosești, ori îl pierzi, și atunci banii se întorc și se repun în competiție. Uh, trebuie să-i răspund și colegului Andreas Boch uh, privind de ritmul plăților. Andreas în care este, uh, de fapt, el vă poate răspunde mai bine pentru că este șeful departamentului. E vorba de o întrebare uh, pentru domnul, al domnului Vin Van Den Cap. Cu permisiunea dumneavoastră, voi încerca să răspund atât întrebării domnului Vin Van de Cam, cât și domnului Kramer. Eu mă ocup de implementarea proiectului pentru tot sectorul uh, transporturi, energie și uh, TIC și încercăm să asigurăm uh, un management strict financiar și tehnic în ceea ce privește ciclul plăților, fără să devin prea tehnic, vă asigur că avem un management bugetar foarte strict, folosim rate multianuale pentru angajamente, adică oferim angajamente pentru un an dat vis-a-vis -vis de nevoile proiectului, iar în ceea ce privește plățile avem prefinanțare, prefinanțare intermediară în funcție de nevoile proiectului, și după aceea facem o plată finală a soldului în funcție de costuri. Filozofia așadar este să oferim un flux de numerar corespunzător proiectului, astfel încât acesta să aibă oricând suficienți bani europeni pentru a opera. Pe de altă parte, evident, nu vrem ca banii să stea într-un sertar, așa că nu dăm prea mult, ci dăm doar exact cât trebuie. De aceea, managementul nostru bugetar se desfășoară în strictă legătură cu beneficiarii. Uh, dacă îmi permiteți, acum o să răspund domnului Kramer privind uh, studiul uh, de impact asupra mediului înconjurător. Poate la nivel general, colegii noștri de la Digi Mediu sunt complet implicați, se asigură că tot, toată legislația europeană de protecția mediului se respectă. Dacă nu, Există condiționalități de mediu incluse în acordul de bază, negociate și acestea împreună cu colegii de la DG Mediu, care ne asigură că totul este în regulă, după care proiectul se implementează asigurând uh, respectarea și verificând uh, punctele intermediare împreună cu colegii de la DG Mediu și cei de la Direcția Generală Mediu vă asigur că uh, sunt foarte atenți uh, în ceea ce privește protecția mediului în cadrul acestor proceduri. Mulțumesc frumos! Dragi colegi, putem să mulțumim celor de la DGMUV care și-au făcut timp să vină să ne explice ceea ce fac. Stimați domn, vă mulțumim frumos pentru cooperare, dar putem să-i aplaudăm pentru că a fost un schimb foarte bun. Iar noi am cam terminat. Am terminat așadar lucrările. Ne revedem în 31 august, dacă nu mai repede, dar în 31 august la ora 9 dimineața. Altfel, sunt câțiva care o să vină cu mine în Suedia săptămâna viitoare, pentru că, da, munca continuă și în delegație, vacanță plăcută, odihnă plăcută și mulțumim interpreților pentru prezență și profesionalism, spune doamna președintă, mulțumim și noi, vacanță plăcută tuturor! Să vă odihniți bine și să fiți dinamici pentru că pornim un super an. Mulțumim tuturor!